We start the meeting uh, today. Uh, Începem reuniunea de astăzi și vom începe prin a le ura bun venit invitaților noștri importanți. Ministrii pentru educație și ocupare, ministrul pentru familie și solidaritate socială și ministrul pentru dialog social, consumator și libertăți civile. Aceștia reprezintă noua președinție, președinția malteză, care are un program foarte bun și ambițios pentru subiectele de care ne ocupăm și în care dorim să vedem rezultate în cadrul comisiei noastre. Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Și voi începe prin a da cuvântul Ministrului pentru Educație și Ocupare, domnul Bartolo. Aveți cuvântul. Cred că îl voi ruga pe Ministrul pentru Familie să facă prezentarea. Bine, atunci vom începe așa. Ministrul pentru Familie și Solidaritate Socială. Domnule Farogia, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor europarlamentarilor care participă la această reuniune a Comisiei și tuturor celorlalți invitați. În ultimii 60 de ani, Europa era considerată ca fiind un exemplu de speranță, prosperitate, dezvoltare și pace. Aceste mare aceste importante rezultate au fost rezultatul viziunii pe care le-au avut pionerii proiectului european într-o vreme în care exista mult scepticism cu legătură la, succe- cu legătură la succesul pe care îl poate avea acest proiect. La 60-a aniversare a acestui proiect, acum Malta, cel mai mic stat membru al Uniunii Europene, are privilegiul și oportunitatea de a se afla la președinția Consiliului European. Acum, Trebuie să facem o evaluare a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 60 de ani. Cu toții avem datoria să păstrăm ceea ce am obținut până acum și să comunicăm beneficiile acestui proiect european spre cetățenii noștri, beneficii care câteodată sunt uitate. Este de asemenea o oportunitate de a privi spre viitor. Uniunea Europeană are nevoie de un nou elan. Dezvoltările recente de pe întregul continent ne-au arătat într-un mod foarte clar că e nevoie ca Uniunea Europeană să se apropie de cetățenii săi și să comunice mai eficient măsurile importante pe care le ia, astfel încât să ofere șanse mai bune propriilor săi cetățeni, șanse care să le permită să obțină ceea ce își doresc. Dezvoltările politice recente au lăsat o urmă sesizabilă asupra tuturor. Nevoia de reformă nu a fost niciodată atât de urgentă cum e acum. Ce vor cetățenii se aude tare și clar. Evenimentele de anul trecut au suminat proiectul european așa cum îl cunoaștem. Malta este hotărâtă să își aducă contribuția la proiectul european. Noi sperăm că pe parcursul președinției, prin munca noastră în Consiliu și prin colaborarea noastră cu dumneavoastră aici, cu europarlamentarii, sperăm că Uniunea Europeană va deveni mai puternică. Știm că șase luni înseamnă de fapt o perioadă scurtă de timp. Într-adevăr, suntem foarte ambițioși și ne dorim să continuăm proiectul european, să-l facem să devină și mai credibil, dar în același timp să rămânem bine, bine ancorați în realitate. Știm care ne sunt limitele, dar ne cunoaștem și puterile. Ne prezentăm ca un interlocutor onest, fără o agenda ascunsă și fără niciun fel de pretenții. Vom colabora și cu Parlamentul European, într-un spirit de colaborare și onestitate. Avem mai mulți miniștri și prim-ministrul și șeful opoziției care au fost europarlamentari, așa că înțelegem cât de importantă e această instituție. Dumneavoastră sunteți reprezentanții direcției cetățenilor europeni și legiferați în interesul nostru. Noi suntem mândri că ocupăm acum președinția, președinția Uniunii Europene în acest moment în timp. Principiul pe care îl vom urma în aceste luni va fi acela de a aduce un nou suflu Uniunii Europene, să-i reunim pe toți, consumatori, părți implicate, cu toții să contribuie la bunăstare. Și am identificat șase priorități, printre care migrația, politica de vecinătate, securitatea, piața unică, incluziunea socială și afacerile maritime. Credem într-adevăr că popoarele noastre sunt într-adevăr îngrijorate și trebuie să le ascultăm. Nu cred că ar trebui să intru în detalii pe fiecare dintre priorități, doamnă președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, vă voi spune câte ceva despre planul nostru de muncă, pe acele puncte care sunt comisia dumneavoastră. Însă, în primul rând, mă voi folosi de această oportunitate pentru a vă felicita pe dumneavoastră și pe domnul Handel, președintele comisiei, pentru că ați fost renumiți în funcțiile dumneavoastră. Și pe noi membri aleși îi felicit și pe aceștia și vă doresc tuturor un program de muncă încununat de succes. Doamnă președinte, aș dori să-mi exprim aprecierile pentru Comisia Emplă că îmi oferă această oportunitate astăzi de a discuta cu dumneavoastră despre programul maltez al președinției în domeniul social. Președinția Consiliului Uniunii Europene este o oportunitate interesantă și plină de provocări pentru Malta, mai ales ținând cont de faptul că e pentru prima oară când țara noastră se află la președinție. Malta e încrezătoare că Având în vedere pregătirile pe care le-am făcut, obiectivele pe care ni le-am propus, președinția noastră va avea rezultate pozitive și durabile în timp. Munca președinției malteze va încheia și un trio și programul uh, triolului la, de la președinției. Trebuie să le mulțumesc predecesorilor noștri, celor din uh, țările de jos și slovacilor, pentru angajamentul de care au dat, de voi au dat uh, dovadă pe mai multe inițiative sociale. Malta va continua această muncă atât de bună. În programul președinției malteze din Consiliul Uniunii Europene, ne-am pus următoarea întrebare. Cum putem noi să ne asigurăm că rezultatele nu vor însemna doar beneficii economice pentru statele membre, ci aceste beneficii vor ajunge la toți cetățenii? Intenția noastră este să ne ocupăm de subiectele care sunt importante pentru cetățenii noștri și afectează în ziua de zi cu zi. În același timp ne dorim să consolidăm pilonul social, o Europa socială, o Europa a solidarității. Nu e o coincidență faptul că una din prioritățile pe care le avem sub programul nostru este cea a incluziunii sociale. De fapt, pe parcursul mandatului, președinția malteză va încerca să promoveze și să uh, consolideze inclus, incluziunea socială în toate aspectele sale. la reuniunea comisarilor de, comisarilor de la Valeta acum câteva zile am confirmat cât de important e sectorul social. Președinția malteză își dorește să vadă rezultate în ceea ce privește domeniul social și al politicilor sociale. Avem o echipă în acest sens și există mai multe motive pentru, motive pentru care avem o asemenea echipă. Președinția malteză consideră că creșterea economică și progresul social merg mână în mână. De aceea nu e o coincidență faptul că, în timp ce economia malteză crește foarte mult în ultimii ani, pe de altă parte, șomajul a fost a început să scadă în mod constant până la cele mai mici niveluri atinsă vreodată. Malta crede că prin asemenea politici statele membre vor putea să atragă cetățenii uh, la muncă. Va fi prevenit va fi prevenită inactivitatea cetățenilor, se va minimaliza riscul, riscul sărăciei și excluziunii sociale. Ne dorim să creștem șansele de ocupare, să reducem persoanele care trăiesc în ajutoare sociale și să creștem participarea pe piața de muncă. E un subiect foarte important și pentru situația post-criză în Uniunea Europeană. Statele membre sunt încurajate să facă eforturi astfel încât să existe creștere economică și durabilitate și în același timp să adreseze impactele negative care există din cauza crizei asupra vieții oamenilor. Și mai mult, munca e foarte importantă și e legată de țintele și obiectivele strategiei UE 2020. Printre altele, obiectivul e ca 20 de, mi- de milioane de oameni să iasă din sărăcie și excluziune socială. De aceea, această chestiune legată de muncă trece prin mai multe sectoare economice și sociale care au un impact direct sau indirect asupra strategiei Europa 2020. Un venit, um, import, un venit e important pentru a lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Cu toate acestea, pentru ca totul să fie eficient în lupta împotriva sărăciei, ocuparea trebuie să fie cea care, ocuparea e cea care trebuie să dea într-adevăr rezultate. Asigurările sociale sunt o plasă de siguranță pentru cetățeni, mai ales pentru aceia care sunt cei mai vulnerabili în societate și ei nu trebuie să ajungă într-o sărăcie lucie. Însă aceste asigurări sociale nu trebuie să-i împiedice să fie activ pe piața muncii. În ultimii ani, statele membre au introdus o serie de, de reforme astfel încât munca să fie atrăgătoare și să fie încurajați cei uh, care ar putea să intre pe piața de muncă. Unele state au introdus stimulente pozitive, astfel încât să depășească vidurile care există între cei care trăiesc din asigurări sociale și cei care au salarii foarte mici. Asemenea, reforme sunt importante pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. În același timp, e încurajată participarea femeilor, invizilor nu foarte bine pregătiți și persoanelor cu dizabilități. În a doua zi a Consiliului EBSCOM va avea loc o dezbatere cu privire la acest subiect de a trece de asigurările sociale. O atenție crescută asupra acestui subiect ar trebui să ne ajute și la diseminarea informațiilor și transferabilitatea promisiunilor făcute spre statele membre. În ceea ce privește pilonul european al drepturilor sociale, acesta trebuie să funcționeze ca un cadru pentru ocupare și performanță socială. Aici vor exista o serie de principii esențiale care să sprijine buna funcționare a pieței, de mu- a pieței muncii, sistemele de protecție so- și, sistemele de protecție socială între statele membre. Acest document conține o Reviziu, o revizuire principală a Comisiei Europene și conține 20 de aspecte principale. Acest document a fost supus consultărilor publice care s-au încheiat luna trecută. Conferința organizată de Comisia Europeană la Bruxelles acum două zile a făcut un, sum, un rezumat al, al procesului de consultare și a definit următoarea direcție a pilonului. Ca urmare a acestei conferințe ne așteptăm să se comunice, să se publice o nouă comunicare în martie în acest an. Trebuie să vedem ce schimbări vor fi introduse sub acest pilon ca rezultat al consultărilor publice, mai ales în ceea ce privește o parte din aspectele cele mai importante cum ar fi cadrul juridic și participarea statelor membre. Președinția malteză va încerca să meargă mai departe cu discuțiile din Consiliu în ceea ce privește legea privind accesibilitatea. Un dosar pe care noi îl considerăm foarte important, asta ținând cont de obiectivele pe care și le-a propus. Propunerea pentru această legislație privind accesibilitatea va spune care sunt, cerinț, care sunt cerințele principale pentru produse și servicii, astfel încât cetățenii cu dizabilități din Uniunea Europeană să poată să participe pe deplin în societate. Președinția malteză este foarte conștientă de dificultățile care au existat până acum în discuții, până și area de aplicare a directivei. Progrese s-au făcut deja pe alte aspecte ale propunerii, care nu sunt considerate ca fiind foarte problematice. Pentru a avea o idee mai bună despre părerea statelor membre cu privire la propunere, s-a pregătit un chestionar comun de președinția slovacă și malteză. A fost trimis tuturor delegaților în decembrie anul trecut. Feedback-ul pe care l-am primit în urma acestei consultări se va închide în această lună și astfel vom vedea ce schimbări trebuie să facem la propunere. Suntem încrezători că vom reuși să obținem progres în continuare în discuțiile în Consiliu pe parcursul președinției malteze. Propunerea lansată recent de Comisie pentru pentru a amenda regulamentul 883 din 2004 și cel din 2009 în ceea ce privește coordonarea sistemelor de asigurări sociale, își propune să actualizeze asemenea regulamente și să introducă o serie de amendamente, printre care unele care să actualizeze regulile existente cu privire la jurisprudența curților, să îmbunătățească părțile din regulament unde regulile existente acum nu funcționează așa cum ar trebui și să adauge noi părți care să reflecte realitatea prezentă și nevoile în schimbare. Ca rezultat a acestor amendamente va exista o modernizare a regulilor existente și va exista și o certitudine certitudine juridică pentru cetățeni, o distribuire echitabilă a poverii financiare între statele membre, o simplificare a administrației și o punere în aplicare conformă a regulilor. Președinția malteză începe discuțiile pe propunere, mai ales pe subiectul tratamentului egal și detașarea. Vom încerca să ajungem la cel mai larg consens posibil pe părți din propunere. Și apoi președinția malteză se va asigura că Consiliul EPSCO, împreună cu celelalte formațiuni din Consiliu, va merge mai departe cu procesul semestrului european, care să se încheie în, Cons- în Consiliul European din iunie. Sper că această privire de ansamblu va arată direcția spre care își dorește președinția malteză să se îndrepte în domeniul social în săptămânile și lunile ce ne așteaptă. Și voi încheia prin a vă mulțumi pentru atenție. Aștept cu nerăbdare orice fel de întrebări ați putea avea pe subiect. Mulțumim, domnule Farugia. Și acum, probabil, doamna Dali dorește să adauge ceva. Vă rog, aveți cuvântul. I start by... O să încep prin a vă mulțumi tuturor eurodeputaților pentru munca și eforturile dumneavoastră de a aduce pe cetățeni mai aproape de Uniunea Europeană ce e de mai mare interes pentru cetățeni nu are decât sănătatea și siguranța. Așadar, garantarea sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă e una dintre prioritățile președinției malteze în portofoliul de ocupare și afaceri sociale. Prin urmare, președinția anotă și salută cu satisfacție de comunicarea intitulată O muncă mai sănătoasă și mai sigură pentru toți, care se referă la modernizarea siguranței ocupaționale, legislații în materie de sănătate și politică în acest domeniu publicate în luna actuală. Președinția de acord și cu sprijinirea Comisiei în ce privește concluziile evaluării RIFIT, în ce privește directivele de resort. Trebuie să continuăm să lucrăm înspre o structură generală a siguranței și sănătății ocupaționale a Chiului European, un cadru concentrat pe obiective și apoi precizat de directive specifice. Credem că această abordare europeană, în general, este eficace pentru acest domeniu. Avizarea Comisiei în ce privește evaluarea acestei refit e o veste bună pentru multe state membre care se pronunțau pentru precauție pentru a nu răsturna prea mult achiul în ce privește chestiuni de sănătate și siguranță ocupațională. Președinția e angajată să lucreze cu Comisia pentru a identifica, îndepărta sau actualiza reguli vechite și de a reconcentra eforturile pe a asigura o mai bună și mai largă <clears throat> protecție, conformare și executarea legislației și a regulilor de sănătate și siguranță ocupațională. Trebuie să înțelegem mai bine dificultățile cu care se confruntă în special IMM-urile, pentru care e mai problematic să continue să respecte regulile de sănătate și siguranță ocupațională europene. Președinția malteză salută al doilea lot de propuneri în ce privește agenții cancerigeni prezentate de comisie la începutul lunii. Președinția malteză va iniția discuții la Consiliu la început de februarie pentru a se ocupa de expunerea la cele șapte substanțe cancerigene propuse de comisie. Scopul președinției este de a ajunge la abordare generală până la Consiliul EPSCO din iunie 2017 pentru a permite suficient timp pentru alte discuții și în Parlamentul European uh, și în uh, președinția estonă. Un alt jalon important al președinției este adoptarea proiectului legat de primul lot de substanțe cancerigene de către Comitetul de Resort în luna februarie, un acord care să inițieze dialogul tripartit între dumneavoastră și Comisie. Revizuirea directivei detașării lucrătorilor, evident, e o altă chestiune importantă pentru noi, președinția noastră este receptivă la rolul important pe care îl joacă lucrătorii detașați pe piața internă și vom depune efortul să ajungem la un compromis în ce privește un text care să fie ușor de înțeles, atât de lucrători cât și de industrie. Trebuie să ajungem la un compromis în legătură cu un text care să fie fezabil și în același timp să garanteze dezvoltarea unei pieți interne libere și corecte pentru cei mai vulnerabili lucrători din comunitate. Președinția malteză consideră că în acest proces trebuie să garantăm interesul lucrătorilor, propunându-ne să nu ridicăm obstacole în activitatea pieței interne și a libertății de prestare a serviciilor dincolo de frontieră. Președinția noastră a inițiat deja activitatea la Consiliu în legătură cu discuții inițiale care se referă la cele mai delicate elemente ale detașării, în special remunerația și uh, subcontractarea. Suntem conștienți de caracterul delicat al acestor chestiuni și, prin urmare, avem diverse întâlniri bilaterale, atât cu statele membre, cât și cu partenerii sociali de ambele părți ale industriei care au un rol important în ce privește provocările cu care se confruntă lucrătorii detașați. La ședințele grupului de lucru Vom încerca să dăm un răspuns la întrebările statelor membre și partenerilor sociali în ce privește îngrijorările lor pentru a putea face progrese în legătură cu acest dosar. În zilele care vin, președinția va propune un nou text de compromis cu scopul de a se a găsi un teren comun pentru acord la Consiliu. Vom urmări activitatea desfășurată în Parlamentul European de aproape și așteptăm alte ocazii de cooperare la acest dosar în ce privește revizuirea regulamentelor fondatoare ale agențiilor. La ultimul uh, Consiliu EPSCO din 1 decembrie 2016 s-a ajuns la un acord în legătură cu abordare generală pentru trei propuneri care se referă la <clears throat> agenții tripartite decentralizate. S-a ajuns la un acord pentru a ne ocupa de aceste agenții la pachet. După asta, majoritatea a textelor sunt identice s-a elaborat un modus operandi pentru a facilita discuțiile în președinția slovacă, iar președinția malteză va continua să își desfășoare activitatea în acest mod. Așteptăm cu interes să conlucrăm strâns cu dumneavoastră la aceste dosare și încurajăm Parlamentul European să facă progresele necesare la acest dosar pentru a ajunge la un acord între cele două instituții în viitorul apropiat. O altă prioritate pentru președinția malteză este reconcilierea vieții profesionale și de familie. În această privință așteptăm cu interes lansarea propunerilor comisiei în legătură cu acest echilibru între muncă și viață. Scopul este de a moderniza actualul cadru legal și de politică europeană, adoptarea acestor inițiative, adaptarea lor la realitățile zilei de astăzi. Scopul inițiativei de a permite părinților și copiilor sau lucrătorilor cu rude dependente de ei să aibă un mai bun echilibru în ce privește viața, obligațiile de familie și cele profesionale. Credem că aceste măsuri prietenoase față de familie ne vor ajuta să atingem rezultate mai bune în ce privește piața muncii europene, având în vedere dovezile care arată că politicile de reconciliere între muncă și viață au un rol esențial pentru a îndepărta obstacole în ce privește ocuparea forței de muncă feminine cu toate eforturile făcute de alte <clears throat> președinții, reprezentarea femeilor în Consiliul de Administrație ale companiilor uh, rămâne la, într-o situație de blocaj la nivel european. Nu s-a ajuns la niciun acord, ceea ce a dus la oprirea negocierilor legate de acest dosar. Președinția malteză consideră că statele membre ar trebui să recunoască importanța obiectivelor din această propunere. <clears throat> Trebuie ca femeile să fie reprezentate la egalitate cu bărbații, măcar în companiile cotate la bursă la nivelul Uniunii Europene. Președinția va depune foarte împreună cu statele membre în acest sens. În ce privește modernizarea abilităților femeilor și bărbaților pe piața muncii din Uniunea Europeană, garantarea șanselor egale pentru participarea femeilor și bărbaților, continuă să fie o chestiune pertinentă. De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a stabilit un cadru de politică, cum ar fi Pactul European pentru Egalitate de Gen și strategia Comisiei Europene de angajament pentru egalitatea de gen pentru a mări participarea femeilor și bărbaților pe piața muncii din comunitate. Aceste inițiative n-au dus la rezultatele scontate, iar statisticile demonstrează că piața muncii Uniunea Europeană se confruntă cu multiple provocări în aceste domenii. Până în prezent, femeile se confruntă cu un risc mai mare de a avea un loc de muncă precar, iar femeile cu calificare redusă sunt în pericol mai mare de a deveni șomere decât bărbații. Președinția malteză consideră că formarea profesională e element cheie pentru a facilita integrarea femeilor și bărbaților pe piața muncii europeană și pentru a sprijini progresul lor acolo. Prin urmare, președinția își propune să acorde o atenție deosebită chestiunii <clears throat> upgradării uh, acestor abilități ale femeilor și bărbaților printr-un set de concluzii ale Consiliilor care se vor discuta în prima jumătate a președinției malteze. Scopul nostru este ca aceste concluzii ale Consiliului să se adopte la Consiliul EPSCO în viitorul apropiat. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I will now give the floor. Mulțumesc. Acum, domnul Bartolo, ministrul învățământului și ocupare forței de muncă. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața, dragi colegi. Ne-am întâlnit deja în Malta. Aștept cu interes să lucrez cu dumneavoastră în lunile care vin și credem că activitatea care trebuie desfășurată în acest domeniu e foarte importantă, nu doar pentru a încerca și în cea mai mare măsură posibilă să ajungem la milioanele de oameni marginalizați din Uniunea Europeană, suferind de sărăcie la diverse vârste, ci și pentru viitorul Uniunii Europene în sine. Trăim în vremuri dificile cu forțe puternice care încearcă să proiecteze Uniunea Europeană, să o prezinte ca fiind problemă și e sarcina noastră să depunem eforturi pentru a arăta că Uniunea Europeană face parte din soluție și nu ea e problemă. Evident, cetățenii în viața de zi cu zi nu discută chestiuni abstracte, macro, ar fi consolidare fiscală sau pactul de stabilitate și creștere sau creșterea PIB-ului, inflația, ci discută cum să-și plătească facturile, costul uh, asistenței medicale, cum să asigure ziua de mâine, cum să aibă un trai decent. Iată bucătăria politicii de care trebuie să ne ocupăm. Pentru că dacă permitem ca acest domeniu să fie discutat în special de populiști care să arate că sunt mai bune asta decât noi din uh, curentele politice tradiționale, indiferent de orientare. Dacă le permitem populiștilor că pot să-i implice pe cetățeni mai bine decât noi în aceste domenii, asta o să creeze foarte multe probleme de care va trebui să ne ocupăm. Deci așteptăm cu interes în aceste șase luni să ne asigurăm că avansăm în ce privește pilonul european al drepturilor sociale. Am văzut raportul dumneavoastră impresionant și care ne va stimula. Ne bucurăm să vedem că ați ajuns la un consens larg în legătură cu acest subiect. E un document extrem de important iar noi va trebui să depunem acum efortul deosebită să traducem acele principii frumoase și impresionante în politici concrete care de fapt să aibă un impact asupra vieții zilnice a oamenilor și va trebui să depunem eforturi în acest sens. Unul dintre elementele importante ale președinției este uh, să facem ca munca să fie plătită. Știm că șomajul chiar și al tinerilor reprezintă în continuare o mare problemă și în continuare o mare prioritate pentru Uniunea Europeană vom utiliza Consiliul Informal EPSCO din aprilie 2017 pentru a elabora concluziile Consiliului pentru a mări abilitățile, pentru a încuraja incluziunea socială și mobilitatea forței de muncă și, desigur, veți fi invitați să participați la această activitate. Acest scop și aceste teme sunt generale în semestrul european în care locurile de muncă și creșterea economică merg mână în mână, avem convingerea că, într-adevăr, creșterea economică și dreptatea socială trebuie să mergă împreună, nu se poate avea una fără cealaltă. Să depune eforturi pentru implementarea recomandărilor specifice de țară și să adoptăm un raport comun privind ocuparea forței de muncă și concluziile Consiliului cu privire la ancheta generală a creșterii în luna martie la Consiliul EFSCO, iar la Consiliul din iunie din Luxemburg ne vom ocupa de noile recomandări specifice pe țară, după cum vă spunem, șomajul în rândul tinerilor și promovarea de mai multe oportunități pentru a combate șomajul tinerilor vor fi uh, priorități, garanția pentru tineret, vom promova activitatea desfășurată în ce privește investiții în tineretul uh, european, modernizarea sistemului de învățământ uh, și sperăm ca în februarie să elaborăm niște concluzii ale Consiliului la Consiliul de Miniștri a Educației. Apoi, în ce privește pilon, pilonul european al drepturilor sociale, după cum vă spunem, îi acordăm o mare importanță. Avem nevoie de cooperarea dumneavoastră pentru ca această agendă să se cristalizeze și sunt convins că vom putea să lucrăm doar cu câteva zile în urmă am avut o conferință la care s-au prezentat rezultatele consultării. Trebuie să conlucrăm. După cum am spus și tema conferinței, <clears throat> să avansăm împreună pentru că sunt lucruri care trebuie făcute la nivel local, regional, național și apoi la nivel european și trebuie să conlucrăm, după cum vă spuneam, pentru a face ca aceste lucruri să se întâmple, pentru a aduce îmbunătățiri în viața de zi cu zi a familiilor, pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor lor în viața de zi cu zi. Mă opresc aici pentru a fi timp suficient și pentru întrebări și răspunsuri. Thank you. Uh... Mulțumim, domnule Bartolo. Vă mulțumesc tuturor celor trei uh, miniștri pentru această introducere care ne facilitează sarcina să punem întrebări cât mai dificile. Și o să încep prin a-i da cuvântul coordonatorului de la PPE din Comisia, domnul David Casa. Aveți cuvântul. Grazie, signora Presidente. Unel a dato il comitato il Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să le urez un călduros bun venit doamnei și domnilor miniștri care vin din țara mea. Cred că această președinție a fost șubrezită din cauza situației foarte grave pe care o avem în Malta în legătură cu corupția. Ieri, Transparency International a publicat statistici care confirmă că acesta e guvernul cel mai corupt pe care le-a avut Malta vreodată în istoria ei. Avem o situație în care unul dintre miniștrii care e prezent astăzi aici care a fost amenințat și el și ministerul și s-a ajung la o situație foarte gravă. Mulți dintre cei care sunt angajați și plătiți cu mii de euro m au auzit o altă poveste despre alt coleg, alt ministru, singurul ministru din Uniunea Europeană implicat în scandalul Panama Papers, ceea ce a dus la depunerea unei moțiune de încredere în acest guvern și cred că poporul Maltei și popoarele europene se așteaptă la mai mult de la dumneavoastră. Ne așteptăm ca toată lumea să respecte dreptul la transparență drepturi care să fie acordate cetățenilor, ca toată lumea să știe ce se întâmplă în Malta și în uh, Europa. Deci eu v-aș ruga, stimați miniștri, să-mi spuneți ce părere aveți despre această situație. O situație care afectează negativ președinția malteză și dăunează și reputației noastre. Mulțumesc. Cred că ar trebui să ne concentrăm totuși pe chestiunile noastre de aici, de la Parlamentul European, și nu să ne concentrăm pe situația din Malta și care nu vizează direct activitatea noastră de aici. Acestea fiind spuse, dau cuvântul uh, doamnei Iuta Steinru, coordonatoare de la Socialiști. Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc pentru introducerile făcute. Știu din uh, discuțiile preliminare că președinția malteză a Consiliului își dorește să facă Europa mai socială și mai echitabilă. Știți că noi, socialdemocrații, vă sprijinim. Există multe probleme cu care ne confruntăm chiar acum în Comisia de Ocupare. De aceea nu înțeleg de ce colegul Caza nu a atins nici una din temele sociale sau politice politice și a ales să discute despre politica națională care se face acasă. Scepticismul european crește și tocmai de aceea e importantă consolidarea dimensiunii sociale. În realitate avem o piață europeană a muncii, însă o mare problemă e că, de fapt, noi gândim la nivel de piața muncii națională. Asta fac statele membre. Cred că trebuie să trecem peste acest fapt și sper că și președinția malteză, când va, vor mai vor mai spune și alți colegi alte subiecte, însă e importantă aici directiva privind muncitorii detașați și altele drepturile sociale și acest pilon. Parlamentul nostru, uh, săptămâna trecută, în sesiunea plenară, a avut un, proiect din, un raport din propria inițiativă în care și-a aprobat poziția și anume că ne dorim să avem le- să avem inițiative legislative, consultări cu angajatorii și angajații și să nu mai fie afectați în continuare cei care suferă de sărăcie în Europa. Și de aceea sperăm că domnul Juncker își va duce la îndeplinire promisiunea în ceea ce privește Europa socială pentru că nu sunt atât de convinși acum oamenii de Europa. În ceea ce privește garanția pentru tineri, asigurările pentru copii, știu că Malta are proiecte foarte bune în acest sens și experiență. Așa că sunt sigură că cu experiența dumneavoastră veți reuși să duceți Europa mai departe. Pentru noi e foarte important și viitorul pieții digitale care să fie acum conturat. Avem nevoie de modificări în legislație, fie că vorbim de legislația muncii, educației sau baza relațiilor de muncă, Totul depinde și de toate aceste noi forme de muncă și aici avem nevoie de răspunsuri, pentru că dacă nu, condițiile de muncă precare vor continua să crească și în ceea ce privește muncitorii calificați. Pentru noi, important e să se reducă condițiile de muncă precare și aici în Europa trebuie să devenim mai buni. Nu doar cei afectați sunt nemulțumiți, ci, ca să fim sinceri, sunt foarte afectate și bugetele bugetele sociale ale statelor noastre membre. Și de aceea avem nevoie de concepte cum ar fi oameni care uh, muncesc, au un loc de muncă cu normă întreagă și în același timp au nevoie de ajutoare sociale ca să poată să trăiască. Au nevoie de venituri suplimentare. Cred că aici trebuie să găsim un răspuns european. Subiectul refit, da, IMM-urile sunt importante pentru noi sunt uh, niște ofertați de muncă, angajatori foarte importanți pentru cetățenii europeni. Însă pentru noi e foarte important ca toți angajații să fie tratați în mod egal. Nu se poate ca cineva care ar, este protejat mai puțin într-un IMM în față de cineva care lucrează într-o companie mare. Trebuie să fim foarte atenți la protecția muncitorilor și protecția sănătăților. Trebuie să ținem cont și de acestea, pentru că și aici observăm că există o protecție scăzută, cu lipsuri în ceea ce privește protecția socială și a sănătății lucrătorilor. Vă mulțumesc pentru programul de lucru foarte ambițios și puteți conta pe sprijinul nostru. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc. Nu avem coordonator de la ECR. Ah, nu. Helga Stevens? Stevens? Ah, vă rog, aveți cuvânt. Mulțumesc. Doamna președinte, dragi colegi, bună ziua și bun venit colegilor invitațiilor noștri, miniștri din Malta. Este foarte clar că ne-ați prezentat bine și în mod cât se poate de clar uh, prioritățile dumneavoastră. M-aș referi în primul rând la acel act care vizează sau legislație care vizează accesibilitatea. Este pentru mine un subiect deosebit de important. Pentru mine și pentru celelalte persoane cu dizabilități din Europa. Dacă vorbim despre libertatea de mișcare, libertatea de Uh, ocupare și de cea de circulația serviciilor, este clar că aceste lucruri trebuie să fie valabile și pentru persoanele cu, diz- cu dizabilități care călătoresc în Europa. Dacă nu au infrastructurii, dacă nu pot să găsească un lucru de lucru, pentru că nu pot pur și simplu să ducă la uh, oficiul de șomaj când au cum să intre în clădirea respectivă, atunci este clar că ceva nu merge. E nevoie și de alte condiții pentru aceste persoane, acces la educație, acces la transport adecvat. Acestea nu sunt astăzi uh, bine uh, uh, prezente în Europa și asta îi împiedică pe acești oameni să aibă acces la un loc de muncă. Deci nu uitați niciodată cât de importantă este legislația privind accesibilitatea. Ea este foarte importantă în contextul legislativ. Știu că la această legislație anumiți colegi și-ar dori să elimine niște elemente foarte importante. Să fim atenți la asta. Apoi, mă bucur că aveți și alte priorități care ne interesează. De pildă, la noi în uh, Belgia este foarte importantă discuția legată de libera circulație a serviciilor și a lucrătorilor și a celor detașați, nimeni să nu suferă de discriminare. Toată lumea trebuie să plătească asigurări sociale, toată lumea trebuie să fie plătită în mod echitabil pentru condiții echitabile de lucru și asigurările sociale trebuie să fie plătite indiferent de unde provine persoana respectivă. Dacă nu se întâmplă asta, atunci se creează o concurență neloială cu lucrătorii autohtoni. De asemenea, mă bucur că vă concentrați pe îmbunătățirea echilibrului de gen. Nu va fi deloc ușor și vă sprijin pe deplin. Oricum, mă opresc aici cu observațiile mele. Mulțumesc! Mulțumesc! De la ALDE, Doamna Drabalova este coordonator astăzi. Nu sunt chiar coordonator, dar sunt vice-coordonator de la ALDE. Spune doamna Laba Iova, vă mulțumesc domnilor miniștri și doamna ministru pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că ne-ați expus prioritățile dumneavoastră pe care le apreciez foarte mult. Ați vorbit mult despre formare, despre competențe despre alte lucruri uh, actuale în acest domeniu. Sper că vom coopera foarte bine. Ați vorbit și despre incluziune, siguranță și mobilitatea forței de muncă, bineînțeles. Am întâlnit foarte mulți maltezi care studiază și lucrează în străinătate și mobilitatea forței de muncă este deosebit de importantă pentru mine personal și sper că, într-adevăr, veți eh, avea asta în vedere și când vom discuta eh, revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor eh, și vom avea acest subiect în discuție și după partea consacrată prezentă dumneavoastră aici. Rămâneți să vedeți ce vom vorbi. Doamnă președinte, ne-ați spus că ar trebui să ne concentrăm în intervențiile noastre numai pe activitățile parlamentare. Îmi pare foarte rău, dar eu cred că problema corupției, scandalurile Panama Papers sunt foarte legate de activitățile noastre ale Parlamentului European. Și așa cum a spus și colegul Caza, și eu sunt deosebit de îngrijorată de e, problema corupției în Malta la începutul președinției sale și ar fi tare păcat că această primă președinție malteză să fie adumbrită de aceste probleme. Eu am fost uh, personal implicat atunci când Parlamentul nostru a hotărât care va fi candidatul maltez la Curtea de Conturi. Uh, noi am respins acea nomină, acel, uh, guvernul maltez a respins acea nominalizare și sunteți trei miniștri și ne spuneți că vreți să lucrați uh, cu Parlamentul European, dar nu e deloc credibil pentru mine asta, pentru că cum putem să avem încredere atunci când noi am exprimat un aviz, nu l-ați luat în considerare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Da, știți, bineînțeles că puteți să puneți orice fel de întrebare în comisia noastră, spune doamna președinte, dar Poate că ar trebui să ne concentrăm pe dosarele noastre, de predilecție de aici, de la comisia noastră. Pe asta trebuie să ne concentrăm. Mai sunt și alte comisii pe care le vor vizita miniștrii aceștia și ele vor pune întrebări uh, relevante. Dar aici trebuie cumva să ne concentrăm pe întrebările care sunt specialitatea noastră, să folosim bine timpul și să fim eficienți pe cât posibil. Acestea fiind spuse, nu văd pe nimeni de la GUE, nici coordonator, nici uh, alți deputați de acolo, așa că îi dau cuvântul uh, reprezentantei verzilor, doamna Terry Ryder, Mulțumesc foarte mult, uh, vă mulțumesc că ați venit și că ne răspundeți la întrebări. Cred că toată lumea aici la comisie este încântată de faptul că vă faceți din coeziunea socială um, o prioritate și de asemenea demnitatea umană vă preocupe foarte mult, dar este cumva ceva absurd aici, uh, pentru că ați menționat uh, foarte multe directive importante, directiva privind concediul de maternitate, um, lucrătorii detașați, și alte directive importante, aici nu Parlamentul a făcut blocajele pe care le-ați menționat, ci foarte mult Consiliul European. Sunteți la începutul președinției, știu asta, n-ați fost în președinție înainte, dar frustrarea este palpabilă în rândul Parlamentului nostru, la comisia noastră și la alte comisii, în sensul că Consiliul tot propune tot felul de agende de lucru și nu le urmează și vă rog să transmiteți acest mesaj de la noi către Consiliul European, cum că trebuie ca lucrurile să se miște. Dacă nu se ajunge la un acord, cel puțin îndemn Consiliul să fie suficient de onest și să spună în fața cetățenilor noi suntem de vină, n-am ajuns la nicio concluzie și de aceea nu se adoptă actele respective, pentru că în caz contrar proiectul european are de suferit în ansamblul său. Aș mai avea încă două întrebări specifice pe care aș dori să le luați în vedere. Mă bucur că lucrați pe directiva privind lucrătorii detașați. Ați menționat problema remunerării și a subcontractelor. Vom avea imediat uh, o uh, dezbatere în acest sens, pe această directivă, în curs de revizuire. Vreau să vă întreb și în ce privește Directiva privind punerea în aplicare a acestor prevederi care trebuie să aparțină, nu așa, statelor membre, ce va face Malta ca și președinție pentru a se asigura că statele membre chiar uh, implementează această directivă, mai ales când mă gândesc la lupta împotriva companiilor numite căsuțe poștale, letterbox companies, pentru că aici sunt multe de făcut și ar fi bine să menționați și asta la discuțiile de la Consiliu atunci când veți discuta uh, directiva privind uh, detașarea lucrătorilor. Ați mai menționat și alte subiecte importante, cum ar fi lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, mai ales în uh, Europa de Sud avem un astfel de fenomen în creștere și știm bine că la Consiliu încă nu am ajuns la Consiliu la un răspuns satisfăcător când vine vorba de prelungirea în timp a finanțării pentru inițiativa pentru tineri. Vreau să vă întreb asta. Deci ce se întâmplă cu finanțarea, dar și cu soarta acestei uh, inițiative pentru ocuparea tinerilor, pentru că nu prea se văd uh, succese la orizont și atunci ce va face Malta în acest sens? Uh, deoarece cu toată lumea, toată lumea este de acord că uh, șomajul în rândul tinerilor este o problemă foarte, foarte mare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu văd vreun reprezentant de la FD. Asta înseamnă că următoarea întrebare va veni de la ENF. Domnul Dominic Marta, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și bun venit iluștrilor reprezentanți maltezi. Au venit aici în fața noastră în această dimineață și sunt uh, trist pentru că foarte puțini colegi deputați s au deplasat ca să vă asculte. Uh, domnul ministru Farugia are o viziune diferită de a mea, mi se pare că trăiește cumva Uh, într-o lume imaginară, plină de lapte și miere, nu este ceea ce văd eu. Eu văd mai mult o creștere constantă a sărăciei de 60 de ani încoace în Europa. Ministrul Bartolo a lansat un atac împotriva populiștilor pe care l-am notat, ba chiar s-a oprit asupra acestor populiști, adică s-a referit la ei și Domnul Caza, la reuniunea coordonatorilor, ne spune că democrația este legea celui mai puternic și văd că sunteți pe aceeași lungime de undă. Însă, vreau să vă reamintesc că eu, care sunt un populist și sunt mândru de asta, democrația este puterea poporului, exercitată de către popor și pentru popor, uh, nu uitați asta pentru că alegerile recente arată ce arată și asta se va, uh, uh, concentra, se va întâmpla și în viitor cât privește uh, corupția. Știm bine ce apare în presă și acest fenomen nu va dispărea în curând. Cât privește agenda de lucru a Consiliului, ea urmează uh, umil tot ce trasează Comisia. Comisia trasează tot ce vrea să traseze, n-ați adus nimic nou dar iată, așa merge mașinăria aceasta care um, funcționează în vânt. Din partea mea, aș avea ceva de spus în legătură cu revizuirea directivei privind lucrătorii detașați. Pe noi nu ne interesează prea mult asta, pentru că noi dorim ca această directivă să dispară pur, pur și simplu, pentru că e vorba de un dumping social organizat pe plan european. Ați vorbit mult despre pilonul uh, european al drepturilor sociale. Nici aici nu suntem de acord, ba chiar suntem împotriva direcției menționată. Pentru noi este vorba de o nivelare uh, a acestor drepturi uh, și o diminuare a acestora. În orice caz, vă mulțumesc pentru că ați venit și ne-ați prezentat programul dumneavoastră de lucru. Mulțumesc! Am terminat cu coordonatorii și mai avem încă 8 colegi care s-au înscris la cuvânt. Aș propune domnilor miniștri să răspundă întrebărilor adresate de coordonatori, asta într-o primă etapă, și să nu depășiți, dacă se poate, două minute fiecare. Pentru că, dacă facem asta, atunci vom putea să parcurgem restul întrebărilor și pe care va trebui să le notați și la care va trebui să răspundeți mai încolo. Acestea fiind spuse, domnule Bartolo, vă dau cuvântul în primul rând. Și apoi puteți să predați ștafeta ministrului sau ministrei care a trebuit să urmeze apoi. Deci, vă rog, întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, uh, dragi uh, colegi. M-aș referi un pic la domeniul meu de uh, activitate și apoi predau ștafeta colegilor. În ce privește piața digitală a muncii, este o chestiune foarte importantă pe care trebuie să o abordăm cu multă seriozitate. Uneori mi se pare că asistăm la un fenomen pe care l-aș numi fatalism tehnologic. Adică nu prea înțelegem unde ne îndreptăm, nu știm, dacă nu știm ce se întâmplă în jurul nostru, dăm vina pe tehnologie, ne spune unde ne va conduce această tehnologie. Poate ar trebui ca noi să ne punem întrebarea ce facem cu tehnologia aceasta. Și ar trebui, într-adevăr, să ne asigurăm că pentru orice fel de loc de muncă există și drepturi aferente care trebuie să fie protejate. Așa cum am spus luna trecută, la conferința privitoare la prima consultare referitoare la pilonul uh, drepturilor sociale, e clar că resimțim deja efectele acelei automatizări crescute. Pe o linie de montaj înainte lucrau 20 de muncitori. Acum doar uh, cinci au mai rămas. Ce se întâmplă cu acești 15 care au dispărut? Trebuie să ne ocupăm de ei, să îi îndemnăm să se formeze pe tot parcursul vieții și să acumuleze competențe. Aș mai spune ceva în legătură cu sărăcia. Aș vorbi chiar despre o sărăcie a competențelor. Mai mult de 50% din uh, lucrătorii noștri nu au suficiente competențe, le lipsesc aceste competențe și atunci îi trebuie orientați către acest exercițiu al învățării pe tot parcursul vieții, de aceea și agenda privind competențele, o modalitate importantă care să contracareze fenomenul șomajului. Și în ce privește corupția pe care ați menționat-o, ne-ați spus că avem această imagine cum că am fi un cuib de, de, de hoți, nu știu de unde ați luat această imagine. Eu zic să nu exagerez, nu e deloc uh, comic asta, nici umoristic. V-am spus că Comisia Parlamentară care se va ocupa de asta uh, Uh, va fi un partener pentru noi, suntem foarte interesați uh, în acest domeniu, vrem să discutăm, vrem să dialogăm. E o chestiune gravă, dar fiecare lucru la momentul potrivit și în forul potrivit. Astăzi discutăm președinția UE și cât privește soarta Maltei și planul național, asta va fi discutat în alt for. Am introdus foarte multe lucruri care să echilibreze puterile în uh, Malta. Ne referim la finanțarea partidelor, la modul în care ele dau socoteală, inclusiv Parlamentul, avertizorii de alerte, etc. Foarte multe lucruri au fost deja făcute și ar fi cinstit să menționați și aceste eforturi. În rest, ne străduim să avem o guvernanță bună și să luptăm împotriva corupției. Acum aș da cuvântul uh, ministrului Farugia ca să preia ștafeta. Vă mulțumesc, stimată coleg. Noi credem într-adevăr în oameni și cred că ar trebui să discutăm cu multă seriozitate chestiuni care au de-a face cu consolidarea economiei, scăderea șomajului, creșterea numărului de oameni care muncesc, cum să nu mai fie dependenți oamenii de ajutoare sociale și cum să aibă o viață mai bună, cum putem aborda riscul legat de sărăcie și excluziune socială. Cred că acestea sunt subiectele principale de pe programul nostru de lucru. Programul nostru de lucru mai include și legislația privind accesibilitatea. Mi-am dat seama că unii nu vor să vorbească despre ceea ce se întâmplă în țara noastră și sunt dispuși să vorbească despre un singur subiect. Sunt oameni detașați de realitate. Realitate ce se întâmplă cu, acest, um, cu această legislație privind accesibilitatea. Am, am scăzut numărul oamenilor cu dizabilități care uh, s-au înregistrat, pentru că a, pentru ajutoare sociale, pentru că acum sunt încurajați să intre în forța de muncă. Noi lucrăm din greu pentru a identifica persoanele cu dizabilități care indiferent câte oportunități de muncă există, câte stimulente există să ajungă pe piața de muncă, totuși nu pot să obțină un loc de muncă. Încercăm să-i sprijinim pe aceștia crescându-le ajutoarele sociale până la salariul minim pe economie în câțiva ani. Cred că acestea sunt exemple de a ajuta persoanele cu dizabilități. Punem în aplicare acest fapt în țara noastră. Vrem să sprijinim legislația accesibil, privind accesibilitatea, să meargă mai departe. Credem în ea, însă trebuie să fie o legislație foarte practică. Și trebuie să fim alături de cei care sunt 100% pentru această legislație, dar să implicăm și pe cei care sunt puțin sceptici și au anumite obiecții în ceea ce privește redactarea sau unele formulări care apar în legislația accesibilității. În chestionarul pe care l-am înaintat au existat peste o mie de recomandări pentru modificări în textul de lege. De aceea situația e mai dificilă, mai prelungită acum însă ne vom asigura atât cât putem că vom, uh, stimu- vom uh, încuraja în continuare această, această legislație în care credem. Și doamna Helga Stevens va fi implicată cât de mult posibil, astfel încât să ne ajute să mergem în această direcție. Noi credem în oameni. Credem că sprijinindu-i pe ei și înțelegându-i, vom reuși să mergem în direcția corectă și să nu ne oprim la stadiu de a rosti cuvinte frumoase. Mulțumesc și acum permiteți-mi să-i dau cuvântul colegei mele, Helena. Mulțumesc în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. Continuăm munca făcută de președinția slovacă și din țările de jos pentru progresul făcut pe dosar. Examinăm diferite opțiuni, astfel încât să continuăm pe punctele critice. Deci, deși mai există păreri diferite ale statelor membre, discuțiile au fost unele foarte constructive și rezultatul poate fi o bază solidă pentru munca viitoare pe dosar. Vom continua munca noastră și sper să ne atingem obiectivele și să găsim o bază comună pentru o formă de acord. Iar dumneavoastră, Parlamentul European, aveți de asemenea discuții importante pe care le vom urmări îndeaproape. E important pentru viitoarea noastră cooperare pe acest dosar delicat din punct de vedere politic. Cât privește directiva privind punerea în aplicare, aceasta încă trebuie să fie pusă în aplicare de o serie de state membre și va trebui să facem o revizuire după comisie. În ceea ce privește femeile în poziții înalte, Diversitatea între statele membre trebuie să fie respectată și în ceea ce privește gradul de egalitate de gen la care s-a atins deja, cât și măsurile naționale luate pentru a îmbunătăți acest echilibru. Consiliul EPSCO a discutat acest dosar în decembrie 2015 și atunci o majoritate blocantă a considerat că principiul de subsidiaritate este cel care trebuie să fie aplicat în acest context. Propunerea de text pe care o avem acum are o clauză de flexibilitate pentru statele membre care au introdus deja măsuri de succes în domeniu. Președinția malteză sprijină această propunere și va face tot ce îi stă în putere astfel încât să avanseze discuțiile. Cât privește balansul între viața profesională. Consiliul consideră că da, e foarte important să se concilieze munca cu viața în familie, viața privată și așteptăm cu nerăbdare propunerile Comisiei în acest domeniu. Nu mai trebuie să Adaug faptul că acest echilibru între viața privată și viața profesională e un punct crucial și trebuie să abordăm acest fapt. E nevoie de măsuri care să răspundă la cerințele tuturor cetățenilor, mame, tați, copii, vârstnici, persoane dependente. Flexibilitatea e deosebit de importantă. Trebuie să respectăm diferitele abordări și diferitele perspective existente în diferitele state membre și să ținem cont de nevoile și specificitățile diferitelor, diferiților tipuri, diferitelor tipuri de angajatori. Vă mulțumim foarte mult. Acum îi voi da cuvântul doamnei Moran Chartier. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc miniștrilor maltezi care au venit în această dimineață să ne prezinte prioritățile lor. Aș dori să adresez fiecăruia dintre aceștia trei întrebări. Nu fiecăruia dintre ei, ci vreau să adresez trei întrebări concrete la care doresc să obțin răspunsuri concrete raportor și coraportor împreună cu colega mea Agnes Iungherius pe directiva muncitorilor detașați pe care ați menționat-o fiecare dintre dumneavoastră, ne vorbiți de ajunge la un consens cât de extins posibil. Eu v-aș cere un lucru și sprijin cele spuse de, colegul, de colega noastră Renche mai devreme. punerea în aplicare a regulamentului din aprilie 2016, care nu a intrat încă în vigoare în toate statele membre. La Consiliu ar trebui să accelerați această procedură și punerea în aplicare a regulamentului din 2016 privind lucrătorii detașați. Am lucrat mult asupra acestui regulament. E un lucru de care avem neapărat nevoie și care completează directiva privind uh, lucrătorii detașați. Dacă doriți să fiți eficienți, e primul dosar de care ar trebui să vă ocupați și ați avea recunoștința noastră profundă dacă ați face-o. Un al doilea punct, tot legat de lucrătorii detașați. Ați putea să ne spuneți, după intenții, care sunt pistele de negociere pe acest subiect atât de important, cum ar fi durata, remunerarea și agențiile. Aceste lucruri sunt importante pentru noi și am dorit să știm cam în ce stadiu se află discuțiile din Consiliu. O a doua întrebare. Ne-ați spus că vă doriți să modernizați educația și că va avea loc o reuniune care are ca subiect modernizarea educației foarte bine. Însă la nivel european, astăzi vedem care e marea dificultate pe care o au tinerii pentru a intra pe piața de muncă și ați abordat acest subiect, e diferența aceasta mare care există între educație și piața muncii. Această distanță trebuie să fie redusă prin, prin stagii de practică și alternanță. Ce veți face? Cum veți reuși să sprijiniți acele forme de educație care îi ajută pe tineri să intre pe piața de muncă. Un al treilea subiect pe care l-ați atins, munca femeilor. E un subiect care ne preocupă foarte mult. Am făcut un raport în ceea ce privește impactul crizei asupra femeilor, le-a îndepărtat de piața muncii și înțelegem, există și motive personale, pentru familie, pentru a îngriji persoanele cu handicapuri, acestea renunță la locurile de muncă pe care le au și pierdem competențe. Ce ați putea să faceți? Cum să fie, cum uh, competențele dobândite în alte locuri decât pe piața muncii, în diferite asociații, de exemplu. Cum ați putea dumneavoastră să faceți astfel încât astfel de competențe să fie recunoscute pentru femei, astfel încât CV-ul lor să le permită, după o perioadă de absență, să se reîntoarcă pe piața muncii? Vă mulțumesc că mi-ați permis să adresez aceste întrebări președinției malteze, doamna președinte. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul doamnei Iongherios acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, stimați miniștri, că vă aflați alături de noi și că aveți o poziție atât de clară. Mai mult sau mai puțin doresc să continui observațiile făcute de colegii mei. O observație făcută de doamna Moran Chartier în ceea ce privește directiva prin punerea în aplicare. Noi două suntem coraportoare pe această directivă. Am făcut, am redactat o scrisoare acum un an adresată președinției slovace în care le ceream să accelereze procedura, transpunerea directivei privind punerea în aplicare. Și, bineînțeles, vă putem trimite și dumneavoastră o scrisoare. Da, poate reușim să ne folosim de această reuniune, astfel încât să ajungem la un acord pe acest subiect ar fi ceva deosebit de util. O parte din dezbaterea legată de muncitorii detașați e că unii spun că nu, nu avem nevoie de reguli noi, avem nevoie doar de punerea în aplicare a vechilor reguli. Câteodată, aceleași state membre sunt cele care, vedem 2014, vorbim de mai mult de 2 ani care au trecut și nu au transpus încă directiva aceste state membre. Claritate, da, foarte importantă. Și o întrebare legată de cele spuse de Helga Stevens. modelul de afaceri privind detașarea, care include și plățile asigurărilor sociale. Bineînțeles, știm istoria pachetului privind mobilitatea muncii în comisie. Întâi există acest ideal pachet unic, apoi și la cererea noastră nu au așteptat să se încheie subiectul detașării pentru a face propuneri. Însă au făcut propuneri legate de siguranța socială mai târziu în proces. În Belgia, țara Helge Stevens, dar și în țara mea, în țările de jos, există dezbateri privind o competitivitate neechitabilă care reiese din neplăti, neplata asigurărilor sociale care trebuie plătite. E o dezbatere care trebuie avută. Și apoi o a treia întrebare. Bineînțeles, dacă reușim să avem succes în Parlamentul European pe trilogul privind directiva de prin detașarea muncitorilor. Dacă reușim să obținem un succes sub președinția malteză, sper să accelerați procesul în Consiliul EPSCO și mă interesează foarte mult conținutul documentului pentru grupul de lucru neoficial, pentru că probabil putem obține mai multe informații de acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mi-aș dori să încercați să răspundeți la aceste întrebări care sunt foarte importante pentru comisia noastră și un subiect pe care îl vom discuta mai târziu în cadrul comisiei. Însă vă rog să, fix, să fiți succinți pentru că mai avem un set de întrebări. Însă vă rog, răspundeți, vă rog. Voi răspunde la întrebările doamnei Chartier vă pot spune că e foarte greu pentru mine personal, sunt singur ministru, singurul ministru pentru educație și ocupare și merg la ambele consilii, pentru ambele domenii. Suntem singura țară și cred că a fost o decizie bună luată de administrația precedentă să reunească educația și ocuparea. Însă acest lucru nu se întâmplă automat chiar dacă ministerul este același Singura cale prin care putem avansa e să creăm un cadru. Organizațiile din mediul de afaceri și instituțiile din înaltă educație trebuie să colaboreze. Să colaboreze pe fiecare etapă. De exemplu, ideea de a urmări ce se întâmplă cu cei care încheie universitățile. În primul rând trebuie să îi întrebăm pe aceștia dacă își găsesc un loc de muncă și dacă nu, de ce nu. Pentru că competențele care există în Uniunea Europeană sunt, în, stau în, sunt foarte proaste, pentru că avem locuri libere în piața muncii, dar nimeni care poate să le ocupe și universitățile continuă să pregătească oameni pe niște domenii care nu mai sunt relevante pentru lumea în care trăim. și atunci trebuie să facem și cei care sunt în domeniul educației predau ceea ce predau fără să simtă că au vreo responsabilitate în ceea ce privește ce se întâmplă mai departe cu absolvenții pe piața muncii. Și aici trebuie să facem schimbări. Considerăm că există spațiu de manevră, manevră pentru mai multe țări să aibă programe de formare, programe de practică, de ucenicie, de internship. Nu, e de competenția statelor membre, însă educația secundară, apoi universitățile, mediul de afaceri trebuie să colaboreze foarte devreme. Se poate face. Facem acest lucru în Malta cu rezultate foarte bune. Profesorii trebuie să știe mai bine ce se întâmplă pe piața muncii, în afara a ceea ce se întâmplă în instituțiile în care predau. E foarte important să fie conștienți de ceea ce predau și să aibă programa potrivită și să nu rămână cu 30 de ani în urmă față de ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Schimbările în mediul instituțional se sunt o cincime cu o cincime mai încete față de ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Dacă nu abordăm această problemă, diferențele vor fi și mai mari, pentru că schimbările în afara instituțiilor de învățământ sunt mult mai rapide. De aceea trebuie ca cele două lumi, cele două planete să colaboreze. În ce privește directiva de punere în aplicare, după cum știți, nu e la latitudinea Consiliului să facă presiuni pentru transpunere. Trebuie să îi permitem Comisiei să întreprindă pașii necesari pentru a face presiune în direcția transpunerii. În ce privește remunerația și detașarea pe termen delungat, președinția malteză va permite discuții pentru a evita orice probleme juridice ulterior pe plan național și vom propune și un nou text de compromis care să se ocupe de aceste aspecte. Președinția malteză se va ocupa și de <clears throat> chestiunea detașării din toate perspectivele posibile. Revizuirea directivei detașării, chestiunea detașării regulamentul 883, noua propunere pentru cardul de servicii electronice. Mulțumesc. We look forward to that. <laughs> really. Uh, yes. Președinta, domnul Farugea, aveți cuvântul, desigur. I think, um, uh, let me just make a little... O mică declarație mai întâi să fac, cred că. Noi cei trei de aici care vă vorbim în această dimineață la nivel național. ne ocupăm și de alte chestiuni și persoane cu handicap, femei, cum să fie cât mai multe femei în Consiliul de Administrație. Cel mai important e nu e doar să oferi oportunități, ci să le și accepte cineva. Pentru că poți să-i stimulezi pe oamenii respectivi să poată să beneficieze de acele oportunități, să creezi stimulentele necesare nu doar dând anumite oportunități, stimulându-i doar financiar, ci chiar cum măsuri prietenoase față de familie, dacă există, să le îmbunătățim, îngrijirea gratuită pentru copii, pentru ca femeile să poată să meargă să lucreze, indiferent dacă sunt din familie monoparentală sau nu cum să acordăm credite pentru femeile care nasc credite în asigurările naționale, ca nu doar ulterior când au un loc de muncă să se bucure de o măsură cu contribuție de plină atunci când ies la pensie, ci să nu piardă din contribuțiile de pensii pentru că își întrerup activitatea and considering that many countries, my country has. Și în multe țări și în țara mea, rata natalității cunoaște probleme. Ideea este cum să mărim rata natalității cu astfel de stimulente, cu credite în asigurările naționale sau în pensii, să nu fie penalizate când vor ajunge la vârsta pensionării. În realitate, e important nu doar să vorbim mult, pentru că putem vorbi multe vorbe, dar trebuie să trecem și la fapte. Thank you. And now, uh... Mulțumim. Alte întrebări acum. Dacă s-ar putea mai concise să avem timp și pentru răspuns. Domnul Roland mai întâi. Mulțumesc. Doamna președinte, doamne miniștri, domnilor miniștri președinția dumneavoastră e importantă, în fine, ca orice președinție, dar e și mai importantă din cauza momentului în care ne aflăm. Salut disponibilitatea dumneavoastră din a face din incluziune și ocupare o prioritate, dar provocările sunt foarte mari și una este să constatăm că societățile noastre au tot mai multe fracturi și diviziuni și așa numitele mecanisme de intervenție socială se fragilizează. E deosebit de grav pentru că în aceste diviziuni și fracturi se dezvoltă spații periculoase pentru democrație și în special cu idei uh, totalitare. Trebuie să nu uităm că Uniunea Europeană e copilul unei drame și al unei voințe de reconstrucție, unde actori deosebit de importanți au fost tocmai partenerii sociali, patronatul și sindicatele prin concertarea socială și am convingerea că trebuie să revenim la acestea, să renovăm aceste elemente. Ați uh, menționat diverse provocări importante, sec- sănătate, securitate, n-are rost să revenim cât de importante sunt tot ce discutăm acum în legătură cu produsele cancerigene, formarea în alternanță, aș putea continua cu alte elemente de pe listă, dar e nevoie de o implicare importantă a partenerilor sociali, deci actorii de pe teren din economie și deci, întrebarea mea, aveți de gând să adoptați inițiative tocmai să sprijiniți și să relansați, să dinamizați această necesară concertare socială? Mulțumesc. Maurea Lauristin, aveți cuvânt. Mulțumesc principala întrebare adresată domnului Bartole. Și mie mi se pare extrem de încurajator ca un ministru al muncii sau al ocupării forței de muncă și a învățământului în aceeași persoană. E o soluție foarte fericită. Eu vin din Estonia, țara care va prelua ștafeta președinției și mă interesează foarte mult acest gen de coerență a abordărilor. Întrebarea mea se referă la subiectul la care v-ați referit, această discrepanță dintre abilități și cererea pieții muncii, unde avem în curând milioane de locuri de muncă de înaltă calificare în economia digitală și nu găsim pe oameni care să le ocupe. Ați menționat învățarea pe întreaga durata vieții. E o lozincă foarte frumoasă, dar e greu să-i dăm și conținut, să nu fie doar vorba goală. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. Care e noul conținut în învățarea permanentă în noua situație. Pentru că, da, ați spus că trebuie să reformăm, să reciclăm. Nu e vorba doar de asta ca să ocupăm locurile de muncă pe care nu le ocupăm. Poate e o problemă de, legată de programa școlară, începând cu școala primară. Și întrebarea mea, educația depinde de statele membre. Principiul subsidiarității. Dar asta e o chestiune în care statele membre foarte dezvoltate se vor dezvolta și mai mult, iar cine rămâne în urmă o să rămână și mai mult în urmă. Discrepanța nu se reduce, ci se cască tot mai mult între nord și sud, între diverse țări și regiuni. Întrebarea mea, ce preconizați, ce puteți face pentru a depăși această situație? Statele membre au dreptul de plin să facă tot ce doresc în educație, dar se lovesc de probleme comune și unele state membre nu sunt capabile să-și rezolve singure probleme. O altă întrebare legată de coeziunea socială și aș vrea să aud mai mult din partea dumneavoastră. Ați vorbit frumos despre pilonul social, important pentru noi toți. Ceva mai mult despre sărăcia în rândul copiilor. Cum credeți că trebuie să combatem sărăcia în rândul copiilor? care e un lucru extrem de deranjant uh, pentru copii. Domnul Schulze? Ja, auch von meiner Seite aus Deutschland uh, și din partea Germaniei mult succes pentru programul de lucru care e foarte ambițios. Vreți să faceți niște lucruri care de obicei au, loc, au nevoie de mult timp. Ne-ați prezentat o agendă foarte interesantă. Am niște întrebări și mi-aș dori niște răspunsuri concrete la întrebări concrete. Vorbim de exemple de cele mai bune practici în Europa. Unii fac lucrurile bine și poate ceilalți ar putea să le abordeze la fel. Există astfel de exemple, lucruri care merg foarte bine în domeniul social în anumite state și ajung astfel la următoarea mea întrebare. Poate lucruri care nu merg atât de bine pentru că sunt state membre în care e nevoie neapărat de reforme, dar acestea nu sunt puse în aplicare. Nici măcar nu este început acest proces. De exemplu, în țările în care există un șomaj foarte crescut în rândul tinerilor, proiectele pe care le avem, inițiativele pe care le avem, banii există, reformele lipsesc. Ce doriți să faceți în acest sens? Apoi, pe subiectul detașării muncitorilor. Trebuie să vă spun sincer că întrebă, că răspunsurile dumneavoastră au fost foarte puțin concrete. De aceea am întrebări foarte concrete pe două puncte care ne preocupă preocupă pe noi. În primul rând, acest termen de 24 de luni. Știți că ex, ex, intervine aici dreptul care există în diferitele state membre. Cum vedeți acest termen de 24 de luni care apare în raport acum? Apoi, remunerarea. E un lucru foarte important. Ce înțelegeți dumneavoastră prin acest termen și cum credeți că poate fi definit? Și apoi încă un punct. La un consiliu, de multe ori, e vorba de încredere și sunt de acord cu colegul Caza, pentru că în cazul, în cazul acestui consiliu există o lipsă de încredere, pentru că în ultimele luni nu ați reușit să uh, rezolvați probleme în țările dumneavoastră. Acorduri care au fost uh, semnate și care nu au fost publicate, trebuie să se discute liber și despre aceste subiecte aici, pentru că dumneavoastră intrați în acest Consiliu la președinție cu un deficit de încredere. Mulțumesc, doamna Rodriguez. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportoarea Parlamentului European pentru pilonul european de drepturi sociale din grupul uh, S și D vin, spune vorbitor. Le mulțumesc celor trei miniștri că au venit să discută cu noi. E o discuție importantă pentru că ne apropiem de o perioadă cu mari probleme pentru viitorul Uniunii Europene și considerăm că acest pilon poate juca un rol cheie pentru a reseta încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. am, am stabilit o, un nivel ridicat de ambiție cu raportul, sprijinit de cinci grupuri din Parlament. E un mandat democratic solid pe care putem să-l prezentăm. Dar acum multe depind de munca pe care o vor desfășura Comisia și Consiliul. Trebuie să ne asigurăm că acest pilon va face parte din foaia de parcurs privind viitorul Uniunii Europene care se va adopta la Roma. Întrebarea mea așadar este dacă președinția malteză și-a stabilit ca obiectiv că această foaie de parcurs care se va adopta la Roma va avea și un pilon social solid și a doua întrebare care se referă la faptul că raportul Parlamentului a fost extrem de precis în ce privește măsurile concrete și aș vrea să subliniez doar câteva dintre acestea. Nevoia de a face față noilor tendințe pe piața muncii, în special revoluția digitală. Parlamentul cere o directivă cu privire la condiții echitabile de muncă pentru toate formele de ocupare al doilea rând, considerăm că toți lucrătorii, indiferent de genul de loc de muncă sau de profesie, trebuie să aibă acces la protecție socială. Al treilea rând, considerăm că în ce privește șansele egale între bărbați și femei, e nevoie de instrumente legislative pentru a actualiza concediile maternale, paternale și parentale. Și al patrulea exemplu se referă la accesul la abilități. <clears throat> Noi sprijinim garanția pentru abilități, competențe, dar pentru a o face credibilă, trebuie să ne asigurăm că toate statele membre care au mijloacele sau chiar au mijloacele pentru a oferi această garanție, deci trebuie să se reducă într-o, să se traducă într-o revizuire a cadrului multianual și o posibilă capacitate fiscală a zonei euro pentru a da mijloace pentru investiții sociale tuturor statelor membre. Am fost foarte precisă și deci întrebarea este cât de departe putem merge cu EPSCO și în special cum intenționați să organizați dialogul cu ECOFINul, pentru că facem un apel și în acest sens e nevoie de un dialog extrem de eficace între ministrii afacerilor sociale și ministrii de finanțe. Mulțumim. Sofia Ribeiro. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc uh, miniștilor pentru participare astăzi. Consider că în fața acestor provocări cu care se confruntă Europa, trebuie să mărim uh, răspunsurile sociale pe plan european. Am uh, pus această întrebare coordonatorului acum câteva luni pentru a mă asigura că această întâlnire va avea loc și e regretabil că nu s-a întâmplat înainte de începutul președinției dumneavoastră, pentru că ce ar fi de dorit ar fi ca dialogul cu Parlamentul European să înceapă înainte ca dumneavoastră să prezentați un program de activitate. Pentru că atunci ați fi putut prelua una dintre lucrurile care interesează sau îngrijorează Parlamentul European. Acum Trec la întrebare. Ați făcut o analiză bună a situației din Europa. Ați menționat coeziunea socială ca fiind o consecință a dezvoltării economice. Cred că lucrurile trebuie privite și din perspectiva inversă, să vedem capitalul uman, condițiile sociale ca fiind cauze ale marii schimbări în dezvoltarea economică. Cred că asta a cam lipsit din prezentarea dumneavoastră și în fine, am ascultat ce, am ascultat ce au spus uh, colegii Ronan și Chartier. Când e vorba de investiții în capitalul uman și în formare, trebuie să implicăm pe partenerii sociali în această dimensiune și e ceva dificil pentru că vorbim despre propriile competențe ale statelor membre. Cum se poate lega ce facem la nivel european? Corespunde dimensiunea economică și socială. Consiliul EPSCO trebuie să fie consolidat la două niveluri. Să-și aibă propria agendă. Ministrul a justificat lipsa de acțiune a Consiliului în diverse domenii sau proiecte legate de directive, de alte acte normative care sunt blocate la Consiliu a justificat uh, această inacțiune spunând că e o mare diversitate de state membre. Păi nu există mai mare diversitate decât în Parlamentul European, unde e un număr uriaș de eurodeputați care venim din diverse forțe politice din 28 de state membre. Și Parlamentul în ultimii doi ani și jumătate a reușit să ajungă la poziții comune în legătură cu întrebările sau chestiunea cheie pentru dezvoltarea socială în Europa. de la concediu maternal, paternal și până la lucrători detașați. Cu siguranță că dacă noi am reușit, nu există motive pentru care Consiliul să nu fie în stare să facă ce am făcut noi. Consiliul are și el o președinție și poate să aibă propria agenda ca să-și uh, efectueze aceste acțiuni europene. No semestre europeu. Nós não podemos dizer que estamos a defender. Avem semestre european, de asemenea. Nu putem spune că apărăm chestiunile sociale dacă nu ne asigurăm că e un echilibru în semestrul european, că e echilibru just și asta nu se întâmplă decât dacă există o tentativă mai bună de a mări vizibilitatea ocupării a indicatorilor legați de ocuparea forței de muncă. Sunt indicatori cheie, după cum am convenit anul trecut și cred că la fel va fi și anul acesta. Am fost raportoare din umbră și am lucrat mult la acest document, deci trebuie să asigurăm această vizibilitate și să creăm mecanisme pentru ca indicatorii sociali să aibă același impact ca și indicatorii economici. Para concluir, deci ca anumite lucruri să se poată realiza. Și în fine v-ați referit la începutul comentariilor dumneavoastră la faptul că doriți să dați mai multă credibilitate și să consolidați eforturile europene. Pentru ca proiectul european să fie mai credibil, trebuie să îndepărtați toate dubiile și e regretabil că deși vi s-au pus uh, diverse întrebări și aici la alte comisii și în plenară, tot n-ați dat o explicație clară legată de motivul pentru care această uriașă pată a corupției apare tocmai la începutul președinției dumneavoastră și cum puteți să o curățați, să o eliminați pentru ca președinția dumneavoastră să nu înceapă cu stângul, pentru că ar trebui să fie mai puternică. Mulțumesc. Mulțumim. E imposibil să mai acceptăm întrebare, îmi pare foarte rău. am pierdut foarte mult timp, dar uh, am discutat multe lucruri. Și acum dau din nou cuvântul. Alegeți dumneavoastră ce credeți că puteți spune, la ce să răspundeți legat de detașarea lucrătorilor, pilonul social, tot felul de alte lucruri, multe alte lucruri menționate, care toate sunt pe agenda acestei comisii. Vrem să auzim cât mai mult de la dumneavoastră și aveți cuvântul. I will, I will talk about the issues that have... Mulțumesc. O să, să ating exact acele teme pertinente pe care le-au menționat colegii aici. Educație, șomaj, competențe, uh, sărăcia copiilor, toate aceste lucruri trebuie abordate pe plan european, astfel încât Europa să devină mai credibilă. Am spus, uh, creșterea economică și justiția socială trebuie să meargă mână-mână. Și asta trebuie să se reflecte în foaia de drum și în declarația care uh, vor fi prezentate la sărbătoria celor 60 de ani de la înființarea Uniunii Europene, dar trebuie spus că aceste declarații frumoase trebuie transpuse în fapte, în lucruri concrete. Iată de ce Uniunea Europeană este important să alinieze politici, economice, financiare și sociale. Deci pe aceeași linie nu poți să ai o viziune asupra bugetului și asupra stabilității și asupra consolidării fiscale și bugetare și apoi să vii pe partea socială să ai un alt discurs. Trebuie ca politicile să fie realizate împreună, concomitent. Și asta și în statele membre, pentru că atunci când vorbești despre sără, sărăcia copiilor, Știm bine că educația nu poate să rezolve singură problema sărăciei copiilor. Chiar dacă educația este atât de importantă, ea singură nu poate să facă totul. <clears throat> Copilul poate să meargă la școală, dar dacă nu e bine hrănit și nu e într-o situație bună, cum poate el să facă fața la școală? Știm bine că foarte multe depind de familie și de mediul social pentru acești copii. Numai 30% uh, revine ca rol sau factor școlii, restul uh, este mediul social și familia copilului sunt cele care contează. Pentru că un nivel uh, slab de educație, sărăcia și așa mai departe merg mână-mână. Iată de ce trebuie ca veniturile să fie mai bine redistribuite este distribuite. Dacă nu dai bani, niște, niște bani familiilor care se chinuie să trăiască de pe o zi pe alta, nu ai făcut nimic. Avem cel puțin 20 de milioane de copii în Europa în stare de sărăcie și în situație de excluziune socială. Trebuie să existe o mai mare justiție socială. În caz contrar, acești copii nu au cum să aibă un viitor asigurat. problema îngrijirii copiilor, a copiilor mici și apoi a educației. Știm bine că primele o mie de zile în viața unui copil sunt esențiale în evoluția sa ulterioară și atunci îngrijirea copiilor mici trebuie să fie cât mai uh, uh, cuprinzătoare posibilă. Nu numai ca și chestiune de edu- educație, ci ca și problemă de incluziune socială pură. Copilul trebuie să pornească cu dreptul în viață. Dacă nu o va face, va fi foarte greu să prindă din urmă trenul. Și statele membre au ca și competență îngrijirea copiilor și primii ani de școală. Da, dar trebuie să ne asigurăm că statele membre, ce se întâmplă pe acest plan, sunt lucruri controlate, auditate și dezbătute, dezbătute împreună cu societatea civilă, dar și cu mediul de afaceri, ca să ne asigurăm că Ceea ce se întâmplă în școli este ceea ce trebuie să se întâmple. A merge la școală pur și simplu nu înseamnă că uh, o să și înveți. Procesul de învățare înseamnă altceva și trebuie să ne concentrăm și pe instituțiile de învățământ superioare. Acolo oamenii se reunesc și fac schimb de experiențe. Unii au reușit să facă asta putem să ne inspirăm din experiența acestor modele pozitive. Încă o dată, e vorba de o perfecționare permanentă. Bineînțeles că uh, a investi în aceste competențe nu este un proces uh, automat, uh, dar trebuie să ne asigurăm că acești oameni pot să intre în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Totdeauna ne gândim la investiția de capital ca o investiție în uh, bunuri materiale, în uh, porturi, în uh, autostrăzi, dar cea mai bună investiție este investiția în creere, investiția în inteligență, în inteligența oamenilor. În asta trebuie să, pe asta trebuie să, să mizăm și chiar și când vine vorba de regulile pactului de creștere și stabilitate, acestea ar trebui să fie modificate sau, în orice caz, supuse dezbaterii. Mai sunt ele oare pertinente acum față de momentul când au fost uh, emise pentru prima dată? Dacă nu investim noi în oamenii noștri aici, în Europa, alte regiuni o să ne depășească, alte regiuni din lume și, uite, Europa o să aibă numai de suferit. Doamna Dali. Cât privește dialogul social, da, o să continuăm să promovăm acest dialog social, care este absolut esențial și aici trebuie să înregistrăm uh, progrese, nu în ultimul rând în ce privește siguranța și securitatea la locul de muncă. Aici toată lumea, toți partenerii sociali trebuie să se implice și, de fapt, acest proces este unul continuu. Pentru noi este o prioritate Așadar, să continuăm să prevenim riscurile și să limităm uh, expunerea lucrătorilor la substanțe cancerigene. La sfârșitul anului trecut, Consiliul a reușit să adopte într-un timp destul de scurt o abordare generală în ceea ce privește prima tranșă de valori limite și suntem gata să începem discuțiile cu Parlamentul European odată ce acesta își va fi definit poziția. Sperăm să avem uh, parte de negocieri pozitive și ca acest uh, acord uh, să fie final, să fie adoptat cât mai curând posibil. Asta ar fi obiectivul nostru, în sensul că dorim să contribuim cât mai timpuriu posibil la îmbunătățirea condiției lucrătorilor în Europeană. Ca și Consiliu suntem uh, pe cale să avem o a doua propunere legată de substanțele cancerigene și mutagene. Uh, Comisia a făcut o comunicare în acest sens și am început discuțiile. Dorim să ajungem la un acord la Consiliu în acest sens până la sfârșitul uh, perioadei noastre de președinție. Cât privește detașarea pe termen lung a lucrătorilor, discuțiile se concentrează pe acea limită de 24 de luni. Până acum, acest subiect însă nu a fost vizat direct în discuții. Încercăm să găsim un uh, mijloc uh, solid din punct de vedere juridic, dar și transparent, care să ne permită să facem o diferență clară între detașările pe termen scurt și cele pe termen lung. Odată ce vom face asta, vom vedea în ce măsură putem să abordăm și problema acelor faimoase 24 de luni. Mm, suntem în continuare dornici să promovăm această dezbatere, să ascultăm uh, remarcile, părerile și obiecțiunile unora și ale altora și, bineînțeles, ne dorim un compromis pozitiv în acest sens. Mulțumesc! Da. Mai sunt, da, mai avem și un alt ministru care dorește să intervină, vă rog frumos. Eu sunt cel care am deschis balul și cel care o să-l închidă. Vreau să mulțumesc Comisiei Ocupare și tuturor deputaților europeni pentru participarea lor activă în această dimineață și mulțumesc Comisiei eh, eh, Ocupare pentru că s-a deplasat în Malta acum câteva săptămâni și atunci am discutat în profunzime situația noastră din Malta și am intrat în detaliu arătând ce face țara noastră într-o serie de domenii sociale și legate de ocupare. Am discutat și problema sărăciei copiilor și am arătat care ar fi metoda pe care noi am privilegiat-o în acest sens. Știm bine că în țara noastră nivelul sărăciei copiilor a scăzut, în orice caz, de când a intrat uh, la putere guvernul pe care îl reprezint. Și asta mulțumită inițiativelor pe care am, le-am luat și care văd că dau rezultate. Vom mai avea și alte in, întâlniri informare legate de salarizare. Dar avem și alte domenii de interes, uh, problema femeilor la locul de muncă, probleme cu dizabilități, meserile viitorului, uh, atragerea pe piața muncii a șomerilor uh, cu alocație de șomaj. Tot atâtea dosare pe care suntem implicați și care arată că dacă ele vor fi rezolvate, rezolvate se va uh, contracara fenomenul nu numai a sărăciei copiilor, dar și a altor pături, cum ar fi șomajul sau sărăcia, mai bine zis, a persoanelor uh, în vârstă. În orice caz, noi dorim să promovăm uh, cele mai bune practici și să fim cât mai proactivi posibil. Noi credem într-o Europa socială, și poate că și orientarea noastră politică ne face să credem mult, tot mai mult în oameni. Și atunci pot să vă spun că președinția malteză va încerca în mod direct să abordeze acele tematici cele mai importante pentru oameni, pentru cetățeni. Credem în oameni, în cetățeni și credem că trebuie cu mult activism să le um, să îi ajutăm, să ne aflăm în slujba lor. Mulțumesc. Domnul Bartolo spune mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, spune doamna președinte, pentru prezența dumneavoastră aici <clears throat> și pentru că ați dat răspuns la niște întrebări uh, foarte incomode, în orice caz dificile. Am primit răspunsuri, așadar înseamnă că suntem uh, foarte încrezători când vine vorba de ce va face președinția malteză, mai ales pe dosarele de interes pentru noi, la comisia noastră și să știți că atunci când veți părăsi această sală, vom afla aici ce se mai întâmplă cu propunerea privind detașarea lucrătorilor. Vom intra în detalii și este foarte bine că am abordat acest subiect și acum, în cursul întâlnirii noastre, în această dimineață, dar, bineînțeles, încă o dată subliniez că orice întrebare poate fi pusă aici, în acest for. Pe de altă parte, ne dorim să ne concentrăm pe temele cele mai relevante în comisia noastră pentru că sunt sigură că alte comisii o să uite de ce ne preocupe pe noi aici. Deci noi dorim să trimitem niște mesaje puternice și ne bucurăm pentru tot timpul pe care ni l-ați acordat și mult succes pentru președinția malteză. Vă mulțumesc! Is it okay for you down there? yeah, thank you again. Thank you.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 please, Mr. Casa has asked for the floor. Domnule Casa, ați cerut cuvântul, vă rog. Doamna președinte, nu am obiceiul de a critica președinta sau președintele, dar trebuie să o fac astăzi. Cred că orice deputat european are dreptul de a pune orice fel de întrebare care îi se pare nimerită. Doamna președinte, cu tot respectul, trebuie să fiți un uh, președinte al tuturora și nu a, numai al socialiștilor și sunt foarte dezamăgit. Sunt foarte dezamăgit, permiteți-mi să spun, pentru faptul că astăzi v-ați arătat uh, părtinitoară. Eu credeam că avem cu toții aici toată libertatea în acest Parlament de a pune orice fel de întrebare pe care dorim să o punem. Și este foarte uh, nefericit faptul că ați dorit să orientați în permanență discuția de astăzi și de-abia la sfârșit ați spus că da, oricine pune orice întrebare vrea. Dar nu așa s-a întâmplat. De fapt, sunt extrem de dezamăgit, doamnă președinte, și vă rog să notați asta în procesul verbal. Vă mulțumesc. Da, domnule Caza, dar am spus de două ori asta. Nu numai la sfârșit, am spus și mai devreme faptul că se poate pune aici orice fel de întrebare însă trebuie să știm că alte comisii nu o să pună întrebările noastre ele și de aceea trebuie să ne concentrăm pe chestiunile noastre de interes la comisia noastră. Nu o... voi încerca niciodată să împiedic pe cineva să pună întrebări, dar aș dori să ne concentrăm pe această discuție cu Malta. Pentru că Provenim din uh, multe state membre diferite și avem multe lucruri importante de discutat. Puteți să spuneți ce vreți aici la comisie, puteți să criticați, puteți să criticați și președintele comisiei, dar nu vă accept descrierea a ceea ce s-a întâmplat de fapt. Am spus de două ori ce am spus și suntem obligați să ne promovăm și noi agenda noastră de lucru a comisiei noastre, nimic mai mult și oricum ați pus întrebări incomode președinției malteze și o veți mai face și cu o altă ocazie și o să vedem ce ne răspund și ei. În orice caz, haideți să privilegiem uh, prietenia, să mergem așadar la punctul 27, detașarea lucrătorilor. Evelyn, îmi pare rău. Și eu aș dori să vorbesc ceva în legătură cu timpul de vorbire. Ultimul vorbitor care a pus o întrebare președinției malteze a vorbit timp de 4 minute și jumătate și alți membri n-au putut să pună nicio întrebare. Este clar că timpul ne presează pe toți, miniștrii trebuiau să meargă în altă parte, dar aș dori, vă rog, să limitați timpul de vorbire, de intervenție la un minut sau la două minute, ca toată lumea să poată să-și pună întrebările. Mulțumesc! Doamna președinte, da, aveți dreptate. Doi vorbitori ar fi putut să pună întrebări în acel timp, dar deseori cu toții păcătuim pentru că nu punem întrebări, ci ținem discursuri. Și, pe de altă parte, nu știu dacă este bine ca un președinte să întrerupe pe cineva în timpul uh, declamației sale. Poate că eu ar trebui să fiu mai dură. Nu e simplu. Uneori e posibil să o faci, alteori nu. De data asta, uh, da, a fost uh, ceva nefericit pentru că două persoane n-au putut să-și pună întrebările în aceste condiții. Sunt uh, de plin convinsă că trebuie să ne autocenzurăm și autodisciplinăm. Suntem politicieni cu experiență, avem uh, experiență așadar și este clar că de multe ori când vorbim prea mult uh, îi împiedicăm pe alți colegi să vorbească. Acum am să dau cuvântul doamnei Elisabeth uh, Morin-Chartier și celălalt coleg care pot să decidă despre cum vom proceda în continuare și să ne informeze ce se întâmplă cu acest dosar și apoi să se pună întrebările care se impun. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Subiectul de față este unul complicat, de bună seamă, și din prezentarea pe care o veți asculta, o să vedeți că eu și cu Agnes Jungerus am încercat să arătăm modul nostru de, sau metoda noastră de lucru. Suntem co-raportoare și cele două grupuri politice ale noastre respective au o competență partajată pe acest raport. Și atunci, împreună cu Agnes, am dorit să demonstrăm că am putut lucra împreună și vom lua cuvântul uh, fiecare pe câte o temă, nu o să ne repetăm. Am muncit împreună și atunci prezentarea noastră va fi făcută în alternanță mai multe observații. Noi ne-am împărțit, ne-am, am împărtășit informațiile pe care le deținem tuturor raportorilor din umbră, care vin de la toate grupurile politice, astfel ca acestea să poată fiecare să lucreze pe acest dosar și cred că atât Acnes cât și eu însă putem să mulțumim fiecărui grup politic și fiecărui raportor din umbră pentru că s-au implicat foarte mult pe acest subiect atât de important, se știe, s-a discutat asta și cu ministrii maltezi, se știe foarte clar, este vorba de un subiect pe care îl abordează toată lumea. Și atunci, ne-am dorit un text echilibrat și am mai dorit să nu existe o concurență neloială între diversele firme și întreprinderi, să nu mai avem acea logică a dumpingului social și să depășim acele uh, diferențe și divergențe care există astăzi între țările europene, pe care unii le-ar dori accentuate. Nu, noi avem o atitudine deschisă și suntem dornice să ascultăm ce vor spune colegii de la toate grupurile politice în legătură cu propunerile noastre. Bineînțeles, suntem în cadrul unui proces, asta nu este decât o etapă și cred că eu și cu Agnes împărtășim un lucru, cel puțin, și anume o hotărâre totală, astfel încât uh, textul nostru să aibă sorți de izbânt, așa cum colega Danuta Iaslovescu a reușit să impună regulamentul din 2014 astfel încât să fie depășite toate problemele care ar putea să creeze probleme pe plan național. Iată de ce, în urma acestei introduceri, dau cuvântul imediat lui Agnex, care ne va vorbi despre uh, extinderea temeiului juridic. Thank you. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, îți mulțumesc, Elisabeth, le mulțumesc tuturor acelora care au fost atenți la acest subiect, un subiect care mi este foarte apropiat și mie și tuturor și cred că e important pentru proiectul european. E important să avem succes în a veni cu o poziție echilibrată. Trebuie să spun încă de la început că sunt foarte mulțumită de colaborarea pe care am avut-o împreună cu Elisabeth Moran Chartier noi două și împreună cu toți raportorii din umbră implicați. Și eu sunt convinsă că putem să avem succes dacă avem o abordare deschisă, dacă încercăm să găsim o soluție echilibrată și dacă încercăm să elaborăm o propunere care să fie sprijinită în mare în Parlamentul European. Cred că acest lucru reiese clar și din dezbaterea de astăzi. Și dezbaterea la Consiliu ar fi într-un stadiu mai bun dacă Parlamentul European ar prezenta o propunere clară ca reacție la propunerea făcută de comisie. Bineînțeles, dacă colaborăm, trebuie să ajungem la un compromis. Câteodată, din când în când ne dorim, haideți că, să ne ocupăm singuri de anumite lucruri, dar colaborând trebuie să elaborăm și variante de compromis. Și sunt mândră de textul pe care îl prezentăm astăzi aici. I-am spus și lui Elizabeth că voi uh, propune îmbunătățiri și mai târziu. Însă sunt mulțumită de acest text, pentru că cred că cu acest text vom reuși să ne îndeplinim promisiunile pentru Europa socială, Europa care să ofere locuri de muncă bune și o competiție echitabilă și nu un uh, proces care să ducă la uh, nesecuritate și dezamăgire în proiectul european. E timpul pentru Europa mai echitabilă, mai socială. Acum e momentul potrivit. Și de aceea suntem plini de elan să luptăm pentru o competiție echitabilă pentru toți muncitorii din Europa. Voi începe prin a introduce prima parte de conținut a propunerii și anume uh, temeiul juridic al directivei. Așa cum puteți să vedeți, sunt foarte mulțumită de ce propunem. Propunem o extindere a domeniului juridic de la, artic- la articolele care au de-a face doar cu piața internă și la articolele 151 și 153 din tratatul privind Uniunea Europeană, care au de-a face cu drepturile fundamentale sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Ne dorim să avem jurisprudență care pare să îi protejeze mai mult pe angajați decât pe angajatori, de aceea cred că e important acum să găsim felul în care această directivă să abordeze ambele propuneri, competiția echitabilă și protecția muncitorilor. Elizabeth, te rog. Mulțumesc. Eu aș dori să abordez acum un punct pe care nu am reușit să cădem de acord. Cu privire la detașarea pe durată lungă, deschidem discuția împreună cu dumneavoastră pe acest punct. Care ar fi durata cea bună a unui contract pentru un muncitor detașat în ceea ce privește supunerea sa la dreptul țării care îl primește. Avem această propunere a Comisiei de 24 de luni în comparație cu regulamentul de securitate socială. Fiecare dintre noi am muncit la nivel individual pentru a vedea ce se întâmplă în diferitele state, în diferitele sectoare profesionale, pentru diferitele meserii și ceea ce am descoperit a fost că, în funcție de sectorul studiat, în funcție de nivelul profesional pe care l-am studiat, există o foarte mare diferență în ceea ce privește durata contractului. Și vă voi da un exemplu din industria de construcții, durata minimă unui contract e de 44 de zile, dar în unele companii mari care fac detașare în interiorul companiei, ei bine, ieri îmi vorbeau de 5 ani. Așa că este dificil să luăm o hotărâre fără a avea o discuție cu dumneavoastră, o discuție colectivă. E dificil să avem o poziție care să mulțumească pe toată lumea. E motivul pentru care ne-am oprit asupra propunerii făcute de comisie cu cele 24 de luni, pentru că cel puțin avem un reper clar care e regulamentul de coordonare a regimurilor de societate de, de, siguranță de asigurări sociale și punctul pe care am venit cu un amendament și unde suntem de acord e următorul. nu pot să existe poziții mai puțin, fa, mai puțin favorabile în ceea ce privește condițiile de muncă ale lucrătorului în momentul în care trece de la legislația națională a țării din care e trimis la legislația națională în țara în care se deplasează. În ceea ce privește contractele colective, Agnes? Da, mulțumesc. Asta e ca să vă arătăm că colaborăm chiar dacă avem opinii diferite. Elizabeth vă vorbea de durată. Eu voi face propuneri în etapa de amendamente, pentru că eu consider că 24 de luni e o perioadă prea lungă și cred că voi veni cu o propunere cu o durată maximă de șase luni. Am fost și la Comitetul Social și Economic, am văzut și el avizul IMCO, proiectul de aviz al IMCO care vorbesc toate de șase luni. Dar rămâne să mai dezbatem acest subiect și cred că Comisia noastră va avea un aviz pe acest aspect într-adevăr, în ceea ce privește acordurile, contractele colective și conținutul privind remunerarea. Ne place propunerea făcută de comisie și anume se trece de la un salariu minim la remunerare, dar am spus că trebuie să fie foarte clar ce înțelegem prin contractele colective de muncă. Așa că am făcut un amendament în care spunem că sunt incluse aici toate contractele colective de muncă mari, reprezentative. Acesta va fi punctul de plecare, punctul de referință pentru lucrătorii detașați acorduri, care, o contracte care sunt aplicabile universal sunt tot mai rar întâlnite în statele membre. Există diferite reguli și regulamente și obiceiuri în ceea ce privește sistemul de stabilire a salariilor. Așa că noi cred că am venit cu o formulare mai bună în ceea ce privește ce fel de contracte colective ne dorim să fie în vigoare pentru lucrătorii detașați. În același timp, am vrut să reasă foarte clar că e la latitudinea statelor membre să decidă cum își uh, proiectează sistemele de salarizare. Nu intervenim puternic de la Bruxelles aici, ci lucrăm cu sistemele naționale, pornim de la acestea în ceea ce privește stabilirea salariilor și negocierile colective. Elizabeth? în ceea ce privește remunerarea. Am vrut ca lucrurile să fie foarte clare și în ceea ce privește propunerea comisiei. Știți că vorbim de remunerare, nu de salariu minim. Această diferență e una foarte importantă. Salariul minim poate să fie crescut prin anumite bonusuri, de exemplu prin prime, prin uh, plata concediilor și astfel de lucruri. De aceea este foarte important să se mențină acest termen de remunerare cu toate elementele care intră aici în țara primitoare. Unii dintre colegi mi-au tras atenția, mi-au tras atenția asupra faptului că trebuie menționat că în unele țări care trimit muncitori detașați poate să existe o parte a acestor elemente care sunt deja conținute în salar. De aceea este foarte important ca să se lucreze asupra părții complementare. Acele bonusuri să nu fie plătite de două ori, bineînțeles. Așa că am încercat să formulăm și acest fapt, astfel încât să nu existe o dublă plată. Dar ne dorim ca această definiție a remunerării e de competența statelor membre. Da, într-adevăr. Pentru a continua acest punct, Elizabeth a spus deja, dar în dezbatere am spus că încercăm să ne asigurăm că cei care lucrează împreună sunt tratați în mod egal la locul de muncă, ca fiind colegi. Ne mai întreabă, dar dacă mergi dintr-o țară cu un salariu mai ridicat, într-una cu un salariu mai scăzut, atunci, plata egală înseamnă pentru asemenea perso- persoană o plată scăzută pentru lucrătorul în cauză. De aceea e important să fie foarte clar ce înseamnă remunerarea. Cred că vom avea o discuție viitoare cu privire la costurile de transport, cheltuielile legate de transport, pentru că din când în când apar aceste probleme în care oamenilor li se deduce o mare parte din salariu pentru uh, călătorie și locul în care locuiesc. Trebuie să fie clar că această directivă privind detașarea lucrătorilor, cu scopul său ca, pe de o parte, să se asigure că există o competiție echitabilă între servicii, însă nu cu costul protejării muncitorilor. E de asemenea clar că trebuie să se pună în aplicare cele mai bune condiții pentru lucrător. Deci cineva care merge dintr-o țară cu un salariu mai, scăzut, mai mare, dintr-unul cu un salariu mai scăzut, nu trebuie să fie scăzut salariul în asemenea situație trebuie să existe o garanție că ambele obiective ale directivei sunt îndeplinite, competitivitate echitabilă și nu exploatării. Pentru a termina această prezentare, voi termina spunând câte ceva despre agențiile intermediare, cu două puncte foarte clar exprimate. La fel ca și Comisia, ne dorim acea egalitate de tratament între uh, Muncitorii detașați pe o perioadă intermediară și cei locali. Și un al doilea punct care a rămas de adăugat e că ne dorim să luptăm împotriva așa numitelor detașări în cascadă și am descoperit multe asemenea detașări în Europa prin agențiile uh, intermediare. Dacă o asemenea agenție detașează un lucrător într-o altă țară, într-o companie, dintr-o țară diferită, această companie trimite apoi lucrătorul să muncească într-o altă țară. Și atunci, vedeți, e deja o situație foarte dificilă. Care legislație a muncii va intra în aplicare? Pentru că totul e permis în această mare călătorie europeană și acest bulgăre care trece din stat în stat. Pentru noi e clar că trebuie să se pună în aplicare legislația țării de primire. Ea trebuie să fie în vigoare. Vedeți, acestea au fost propunerile pe care le facem și acum așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt reacțiile în grupurile politice, reacțiile colegilor noștri. Mulțumesc! Ați, dori, ați dorit să aveți mai mult timp pentru prezentare? Mai doriți timp pentru prezentare sau a fost suficient? Nu, cred că a fost suficient. Ne dorim să avem un raport echilibrat și să includem toate părerile în redactarea acestei noi legislații. Așa că haideți să avem un schimb de opinii cu raportorii din umbră, cu diferitele grupuri politice și să vedem cum putem să ajungem la un echilibru. Bine, spune doamna președinte. Avem 17 vorbitori pe listă și reuniunea noastră se va încheia în curând. Ar trebui să oprim discuția la 11.30 pe acest punct de pe ordinea de zi. Propunerea mea e să primească fiecare vorbitor două minute și după aceea va fi întrerupt. Și vom continua cu lista vorbitorilor la următoarea noastră reuniune, sau fiecare va avea un minut și următorul punct de pe ordinea de zi va trebui să aștepte. E bine să, dacă avem doar un minut, e o posibilitate. Vom începe cu grupul ECR. Da, vă rog? Doamnă președinte, de multe ori subliniem faptul că această directivă este una foarte complicată, procesul este unul foarte complicat. Un minut e prea puțin pentru a putea să spunem ceea ce ne dorim să spunem. Fiecare element trebuie să fie dezbătut. Ne-ați propus să amânăm această discuție pentru următoarea reuniune. Poate că acum ar trebui să avem trei minute de fiecare persoană, astfel încât să putem să ne exprimăm. Ne plângem de foarte multe ori că avem prea puțin timp, dar avem și prea puține informații și de aceea eu mă bucur că ați spus că vom mai avea o altă reuniune unde să discutăm acest punct. Mulțumesc! Speranța mea este că ar putea încerca coordonatorii să ajungă la un compromis bun și să vedem dacă avem posibilitatea să muncim cum s-a propus. Dacă începem acum cu două minute și încercăm să găsim după aceea o soluție ca să revenim și să avem o altă ședință la care să terminăm, eu sunt de acord, uh, ca și dumneavoastră, că e o, un dosar extrem de important și nu putem să-l fușărim. Dar să începem acum cu câte două minute fiecare. Yes. Doamna președinte, avem o problemă. Danuta tocmai v-a sugerat să avem fiecare câte trei în dezbatere. Măcar în trei minute poți să spui ceva, să-ți dezvolți o idee. Deci noi suntem de acord cu socialiștii și Danuta e de acord cu mine, nu știu, alți coordonatori poate intrăm și... Cred că ar fi bine să dăm curs sugestii și să nu dezbatem deloc astăzi, pentru că nu avem timp. Două minute oricum nu e suficient pentru a începe. Haideți să întrebăm pe ceilalți coordonatori și poate sunt de acord cu sugestia. Poate că nu. Doamnă președinte, poate că această propunere e una bună. Astăzi, Raportorii din umbră ar trebui să vorbească și poate putem amâna întreaga dezbatere pe data viitoare. Had, uh, the rapporteurs... Raportorii, raportoarele doresc să spună ceva sau măcar să ne arate cu mâna dacă sunt de acord să începem cu raportorii din... Noi aș prefera ca întreaga dezbatere să fie la un loc, spune doamna raportor. Yes, of course we want... Președinte, desigur că vrem să avem o dezbatere la un loc, dar nu se poate azi, deci va trebui să o împărțim. Haideți să încercăm să găsim o soluție practică. Pe 16 februarie va conveni, pe 16 februarie, încep termenul limită e 9, spune cineva din săl. Iuta? Also, ich denke, wir so- Eu cred că ar trebui aici, în cadrul comisiei, pe un dosar atât de important să reușim să discutăm înainte de depunerea amendamentelor, să organizăm înainte o dezbatere extinsă. Discuțiile din ultimul mandat pe această temă ne-au arătat că e un subiect foarte important și e important să avem un schimb de păreri, astfel încât să avem un document puternic comun. De aceea eu cred că trebuie să vedem și să vedem unde putem găsi un interval orar astfel încât să încadrăm această discuție. E unul dintre cele mai importante dosare din această legislatură. Am putea să scurtăm alte puncte de pe ordinea de zi sau să le amânăm, dar trebuie să avem discuția astăzi sau înainte de depunerea amendamentelor. Atunci pe 6 februarie. V-ar conveni mai mult? Doamna Iașcova, madame Moran Chartier, doriți să Eu sunt cu totul favorabilă, doamna președinte, să respectăm o dezbatere pe tema extrem de importantă la care toate grupurile politice au ceva de spus și la care Agnes și cu mine dorim să auzim ce au de spus toate grupurile politice, motiv pentru care aș vrea așadar să amânăm această dezbatere pentru a avea suficient timp. Dar asta înseamnă și mă uit la secretariatul comisiei acum, va trebui poate să deplasăm și termenul limită pentru depunerea amendamentului pentru a avea da coerență. Una depinde de cealaltă. Dacă avem o dezbatere aprofundată, trebuie să avem timp. Nu știu, o săptămână în plus eventual pentru depunerea de amendamente, pentru că atunci vom fi făcut într-adevăr o treabă bună. Yes, uh, well, uh... uh Președinta, da. <clears throat> O să dăm secretarului posibilitatea să revadă calendarul și să vă comunice cum procedăm, pentru că este exact așa cum spuneați dumneavoastră. E un dosar extrem de important. N-am vrut să critic președinția malteză pentru ce fac ei la ei acasă, dar n-au prea vorbit despre acest subiect au preferat să vorbească despre învățarea pe întreaga durată a vieții și nu despre dosarul acesta. După cum spuneam, noi suntem singurii care vrem să ne concentrăm pe chestiuni de cea mai mare importanță pentru noi. Și, deci, dacă sunteți de acord, transferăm sarcina pe umerii secretariatului să găsească momentul și locul în care să ținem dezbatere. Acestea fiind spuse, e exact 11.30, spune vorbitoarea, ceea ce înseamnă că putem considera că a expirat timpul pentru discuții. Și acum o să invităm pe cei care vor participa la punctul următor de pe agenda. E bine. Deci pe 6 februarie s-ar putea să fie ziua în care vom reveni cu secretariatul, o să ia legătura cu dumneavoastră cu data precisă, ora, locul în care ne întâlnim și apoi ne concentrăm doar pe acest subiect, doar pe detașarea lucrătorilor. Sunteți de acord? Văd că dați din cap că da și secretariatul așadar o să găsească cea mai bună soluție. Okay, uh, now we will have uh, uh, exchange. Bun, acum vom avea schimbul de păreri cu agențiile. CDFOP Eurofound, ETF, care sunt pe drum.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

Dragi prieteni, trecem mai departe cu reuniunea comisiei. Eh, Avem alți invitați. Vom avea o dezbatere comună și un schimb de păreri cu CDFOP, Eurofound și ETF. <coughs> Eh, I'll give the floor to eh, Mr. Calef. O să-l invit mai întâi pe domnul Calef. So that he can give the presentation. Ca să poată face prezentarea din partea CDFOP cu tot respectul pentru oaspeți, v-aș ruga să ascultați și să povestiți mai puțin în sală în timp ce sunt discurse aici. Mulțumesc, doamnă. Domnilor și domnilor, e o mare plăcere să vin din nou aici și să avem un schimb de păreri în legătură cu activitatea CDFOP de la Salonic. După cum știți foarte bine, Agenția Uniunii Europene se ocupă de educație vocațională și formare legătura cu lumea activității profesionale, a muncii. Programul nostru de activitate pentru 2016 a fost încurunat de succes. Și o să vă spun în câteva momente de ce. O să încerc să-mi concentrez prezentarea pe trei întrebări pe care mi le-am pus. Prima, CDFOP este cea mai veche agenție europeană ca și Eurofound. Avem 42 de ani vechime. O întrebare pe care noi tot punem este dacă mai suntem relevanți și atrăgători pentru factorii implicați. Cred că răspunsul ține de faptul că în prezent, mai mult ca oricând înainte, legătura dintre universul educației și universul ocupării forței de muncă e mai mare decât oricând înainte. Tehnologia schimbă modul în care lucrăm, vorbim, comunicăm unii cu alții și cred că programul de activitate pe care îl propunem și ne l propunem în modelarea, valorificarea acestei formări profesionale răspunde acestor provocări, automatizarea, informatica, schimbă modul în care îi contactăm pe factorii de interes. Baza de cercetare nu e suficientă decât dacă includem în această cercetare bazată pe dovezi și ce publicăm în produsele noastre un rol de intermediere, de brokerage cu statele membre în special și cu partenerii sociali. Dacă n-am face asta, n-am face decât să răcăim la suprafață, să ne adresăm doar factorilor politici care vin și pleacă de la minister. A doua întrebare. Uitându-ne înapoi la 2016, rezultatele, performanța noastră ca agenție europeană a fost la înălțimea așteptărilor cât de aproape am fost de cetățeni europeni, cât de mult am sprijinit Comisia Europeană, partenerii sociali. <clears throat> Cred că răspunsul să-l găsiți în documentul uh, informativ, în briefing note, rezultatele din indicatorii de performanță. Suntem una dintre primele agenții care să aibă indicatori de performanță, 29 la număr. Dintre acești 29, am obținut rezultate până la 20. Probabil că o să vă intereseze unde n-am avut rezultate atât de bune. În a produce mai multe publicații, documente, n-am uh, avut rezultate prea bune. N-am organizat mai multe ședințe decât ar fi trebuit să organizăm. Ne-am descurcat mai puțin bine la ce se referă la atractivitatea oamenilor din afara <clears throat> mass media sociale. În comparație cu anii anteriori, am avut cu 5 mai puține publicații, cu 9 mai puține ședințe, cu 3 mai puține comunicate de presă, mai puțin vizitatori la sediu, dar creșterile la menționare, de exemplu, din partea Parlamentului European, rezoluția din ianuarie 2016 cu privire la politici și abilități pentru a combate uh, și o majoritate aș cita din uh, studiile CDFOP. Au fost cu 53 mai multe menționate de către instituțiile europene decât în anul 34 citări, mai multe de la organizații internaționale, mai puține de la instituții universitare. Și asta pentru noi e o poveste de succes. De asemenea, vizitatorii pe internet pe pagina noastră, un număr uriaș uh, de vizitatori pe portalul nostru, a crescut cu 35.000 de de vizitatori pe an. De asemenea, pentru Europos, acoperirea media Facebook, Twitter, în esență, ajungem la cetățenii europeni mai mult ca oricând în trecut și asta va fi principala noastră sarcină și pentru anul 2017. Desigur și execuția bugetară a fost un succes anul trecut pentru că din 98,5% am ajuns la 99,99% ,99 execuție bugetară. Deci ne apropiem și mai mult de statele membre, partenerii sociali, cetățenii europeni. Sprijinim și mai bine Comisia și o mare dovadă e contribuția la agenda noilor abilități. Vrem să îmbunătățim cifrele și va fi o sarcină majoră între 2017 și 2020 și ajungem la cetățenii. A treia și ultima întrebare care sunt principalele provocări pentru CDFOP în 2017. O listă rapidă, una dintre principalele provocări, desigur, noua agenda abilităților pentru Europa pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța formării, pentru a face calificările și abilitățile mai vizibile, pentru a îmbunătăți culegerea informațiilor despre aceste Diverse forumuri de învățare, noile autostrăzi ale învățării, forumuri de învățare pentru adulții cu calificări reduse, pentru <clears throat> cei care au fost afectați de abandon, Raport intermediar pentru concluziile de la Riga, care se va publica în cursul anului și cu comisia vom consolida proiectul pe piața muncii pentru a avea un peisaj real al competențelor cerute din partea angajatorilor și orientări pentru Consiliu pentru a ajunge la mai mulți dintre cei care învață în unitățile de învățământ. În încheiere, <clears throat> munca la CDFOP se centrează pe abilități ca răspuns important la transformarea digitală. Pe aceasta ne-am bazat activitatea în 2016, vom intensifica în 2017. Credem că Putem sprijini instituțiile cu expertiza noastră, cu portarele, cu cercetarea bazată pe probe, activități care au crescut anul trecut, împreună cu Comisia. Noi am sprijinit Comisia uh, cu mare succes într-o săptămână europeană a formării profesionale organizată în decembrie anul trecut, dar pentru a îndeplini sarcinile și rolul de agenție trebuie să <clears throat> fim mai uh, strâns legați de universul uh, muncii, să fim recunoscuți nu doar de către factorii de politică, de colegiile, școlile, de învățământ profesional din întreaga Uniunea Europeană, să fim un punct de referință. Principalul obiectiv pentru 2017. În încheiere, vreau să spun că programul de activitate din 2016 a făcut o schimbare substanțială pentru a ajunge la un spectru mai larg de beneficiari sau de factori implicați, ceea ce o să crească în 2017. Cercetările se vor raționaliza cu mai multe sinergii. Vom pregăti un anuar CDFOP care se va publica în fiecare an încercând să concentrăm uh, în acest volum de referință pentru ca cei care uh, cei care sunt interesați să nu fie obligați să aștepte o publicare ocazională, să știe când să găsească. Vom depune eforturi pentru ca aceste elemente legate de formul de învățare să fie ceva permanent ca să ajungem la un public cât mai mare. Președinte, mulțumesc și acum directorul Eurofound, Juan Mirandes Valdez, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair. It's, uh... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Suntem onorați de prezența noastră din nou aici să vă prezentăm bilanțul activităților din ultimul an, ce face uh, agenția noastră Eurofound pentru a îmbunătăți condițiile de lucru și ce ne dorim pe viitor în acest sens. Mulțumesc deputaților care au mai rămas aici. Știu că ați avut o uh, dezbatere încinsă în ce privește dezajarea lucrătorilor și pe noi ne interesează acest subiect. Bugetul nostru, câteva cifre. Avem un buget de vreo 20,5 milioane. Avem 95 de persoane care activează la sediul nostru din Dublin, dar și la Bruxelles. Am fost uh, înființați în 1975, deci avem peste 40 de ani și suntem uh, și o agenție mai deosebită. Avem un profil numit tripartit. Anii 2016-2017 sunt foarte importanți pentru noi pentru că anul trecut am, închinat, am încheiat, mă scuzați, acel ciclu de patru ani, 2013-2016. Relansarea, ieșirea din criză, semnele sunt pozitive, dar există încă multe incertitudini în toată Europa, deci criza nu s-a încheiat și noua perioadă de programare 2017-2020 în care ne angajăm, încercăm să urmăm și noi tendința de convergență pozitivă, așa cum a trasat și Comisia lui Juncker. În 2016 am coordonat până în luna martie rețeaua de agenții UE. Suntem în continuare în această poziție, într-o formulă de troică. Este o, Uh, sarcină importantă pentru că știm bine că agențiile, constelații acestora sunt deosebit de importante în Europa. Suntem pe cale de a revizui propriul nostru regulament de înființare, de funcționare. În august Comisia a făcut deja o propunere în acest sens și a fost publicat. Ați primit un document cu mai multe uh, amănunte veți primi la momentul potrivit și raportul consolidat al activităților anuale. Nu intru în detalii, aș menționa însă câteva puncte forte din activitatea noastră din 2016. Pe de altă parte, vă voi spune care vor fi inițiativele care ne așteaptă în domeniul social, mai ales acel pilon al drepturilor sociale. Acum câteva zile Eh, președintele Comisiei Juncker a prezidat această importantă conferință, noul președinte ales al Parlamentului Tajani și a, a făcut și el un discurs și pot să vă spun că în 2016 ne-am concentrat foarte mult pe diferența de salarizare între femei și bărbați. Am observat că există o diferență de 2,8 puncte din PIB aici. Nu salarizare, mă scuzați, ci ocupare ne-am integrat și pe, ne-am concentrat în această conferință menționată și pe integrarea refugiaților. Am lucrat pe aceste domene în ultimii ani, de altfel mă refer aici la familiile cu anumite nevoi, mai ales acei tineri care nu sunt nici la școală, nici la loc de muncă, nu au nimic ca și perspectivă, acei NIT și încercăm să vedem ce se poate face pentru ei, ce fel de politici li se pot aplica acestor persoane. De asemenea, domnul Marcus Barer, directorul general de la Business Europe, a intervenit într-unul dintre paneluri și a discutat despre condițiile de lucru, un uh, raport Eurostat menționează că 85% dintre lucrători sunt mulțumiți de uh, condițiile lor de lucru în Europa. Bineînțeles că mai sunt vești și mai, mai puțin bune. 20 dintre europeni au locuri de muncă uh, de proastă calitate, am putea să spunem. Dezbaterea a mai abordat și viitorul ocupării și a pieței muncii nou, forme noi de ocupare se profilează la orizont, nouă, vă spuneam, le-am identificat, avem discuții în acest sens în diverse foruri ă, și vom avea aceste dosare care se vor prelungi și în anii viitori. Tot așa, și în legătură cu detașarea lucrătorilor, încercăm să vedem ce noi formule de contractare și subcontractare, subcontractare sau IVIT, care par să fie legale, dar de fapt ele nu fac decât să uh, profite de anumite lacune din, relu, uh, din regulament. Vom publica ceva în acest sens. Partenerii sociali sunt deosebit de importanți pentru noi și participarea lor, bineînțeles, este deosebită de importantă la procesul de luare a deciziilor în Europeană. Am publicat astfel uh, un raport anul trecut referitor la participarea partenerilor sociali la semestrul european, nu pe plan european, ci pe cel național. Și poate un alt subiect mai puțin important sau pertinent pentru pilonul drepturilor sociale, el se referă la problema uh, locuințelor care par să fie inadecvate uh, și care par să reprezintă un cost foarte mare pentru Europa astăzi. Iată ce priorități am determinat în ultimii ani. Participarea pe piața muncii, combaterea șomajului, condiții de lucru mai bune, mai durabile, în condițiile în care se va, va trebui să se lucreze un timp mai îndelungat, relații de muncă și apoi coeziune socială, creșterea standardelor în Europa. Am un program uh, sau un document de programare pe anii viitori unde menținem aceste domenii strategice, condițiile de lucru, relații de muncă, piața muncii, calitatea vieții și a locului de muncă, dar avem și noutăți, monitorizarea convergenței în Uniunea Europeană. Ea este foarte importantă, această convergență de nivel de trai, dar și de condiții de muncă și apoi uh, epoca digitală, impactul acesta asupra pieței muncii, asupra ocupării. Nu am timp la dispoziție pentru a vă prezenta rând pe rând activitățile din programul de lucru pe 2017, dar de fapt fiecare activitate are și subactivități și rapoarte de, și proiecte de cercetare aferente care vin și uh, aduc informații utile, utile pentru dumneavoastră în discuțiile dumneavoastră. Ar merita să menționăm faptul că anul acesta vom publica rezultatele anchetei europene privind uh, calitatea vieții. Ea, această anchetă se întâmplă dată la 5 ani și de asemenea cu alți colegi, cu colegii de la CDFOP, suntem pe cale de a lansa o anchetă sau un sondaj referitor la companiile uh, sau firmele europene, pentru că, iată, facem aceste proiecte atât de interesante împreună. În final, indicatorii de performanță menționați aici, de altfel, avem o uh, utilizare a bugetului, dar și a staffului de 100%, rezultatele programului 97%, asta e foarte bine, pentru că anul trecut, uh, înainte, dinainte, nu reușisem uh, să fim așa de performanți, acum stăm mult mai bine, 105 publicații, contribuții la evenimente 125, documente de politică, contribuții mai bine de 300, dintre care o parte și la pentru Parlamentul European. Rapoartele noastre au fost descărcate de pe internet de peste 150.000 de ori și foarte multe citate și referințe, trimiteri din lucrurile noastre în documente și articole de specialitate bineînțeles, în final, ce se va întâmpla în viitor. Câteva orientări. Ne așteaptă revizuirea regulamentului nostru de înființare. Apoi s-a menționat că Comisia Europeană începe evaluarea celor patru agenții și veți avea un raport în acest sens. Este bine că sunteți consultați în acest sens. E bine să arătați care ar fi punctele slabe, care ar fi punctele forte care să ne ajute în activitatea noastră viitoare. Din motive eh, de mm, constrângere bugetare mai există și acele numite priorități negative. Dorim să facem mai multe, dar nu putem, nu avem cum, de pildă, să discutăm, să vedem ce se întâmplă cu sustenabilitatea eh, anchetelor europene nu toate au acest caracter. Există probleme de fiabilitate statistică, s-a adresat asta în ultimii ani, și apoi activități um, pe care nu ne concentrăm propriu-zis, dar care sunt interesante, cum ar fi munca nedeclarată, refugiații, migrația, tineretul, etc. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei uh, Șerban, care este șefa Fundației uh, Europene pentru Training, agenții. Mă bucur foarte mult că sunt aici. Este o, uh, o zi deosebită în viața mea. Sunt pentru a 10-a oară în fața dumneavoastră și pentru a 8-a oară mă găsesc în această capacitate de, de director. De fapt, de 8 ani am fost directoare la această agenție E pentru, pentru ultima oară când vin aici, în această capacitate, vă spunem, dar este vorba uh, și de mandatul meu în întregimea sa în această agenție. Este o zi deosebită pentru mine astăzi. Vreau să vă spun ceva și să nu vă surprindă uh, faptul că nepotul meu împlinește trei luni astăzi de ce spun asta? Pentru că discutăm aici despre viitor, viitorul acestei tinere generații. Generația aceasta care crește în Europa și în afara ei. Și mă bucur, foarte mult mă bucur că Parlamentul European ne-a permis să conlucrăm așa de frumos cu instituțiile noastre în uh, ultimii 8 ani. ETF, agenția mea, singura agenție care se ocupă de Europa și numai de Europa, dar care nu se preocupă de conflictele, de făcărul de conflict din alte părți ale lumii, ci de stabilitatea Europei, ținând cont de vecinătatea sa, și de echilibrul cu celelalte zone ale lumii, cum se poate coopera cu țările partenere pentru ca aceste țări partenere să beneficieze și ele de prosperitate, stabilitate și securitate. Și asta pentru toată lumea. Ce facem în acest sens? Vrem să ne asigurăm că această prosperitate înseamnă bunăstare în societate și că cetățenii din țările partenere au și, ele, au și ei parte de un viitor în țările lor, fără ne, a ne opune libertății de mișcare a persoanelor, care rămâne o libertate fundamentală. Dar, normal, nu putem să-i obligăm să rămână în țara lor, pentru că există conflicte acolo sau pentru că pur și simplu au parte de probleme economice și de ocupare în țările respective. ETF, acum 21 de ani, când a fost înființată, e o agenție mai tânără decât celelalte, a avut această misiune, dar noi nu aplicăm principiul subsidiarității cu țările partenere. Iată o diferență între noi și celelalte agenții surori, aș spune, pentru că noi lucrăm direct cu aceste țări. Și ce încercăm să facem? Încercăm să civilizăm procesul de globalizare și încercăm să ne asigurăm că depășim uh, anumite blocaje ale indivizilor, organizațiilor, societăților, pentru ca ei să poată să își construiască propriul viitor și să și îl însușească. Iată de ce politicile publice în acest sens sunt deosebit de importante. Iar participarea actorilor uh, vizați în aceste țări este iarăși foarte importantă ca și consolidarea capacității instituțio instituționale. De aceea mă refer la cât de durabile și solide sunt aceste instituții, instituții. Pe de altă parte, noi trebuie să ne asigurăm că există și lideri responsabili aceste țări, lucrând cu autoritățile și factorii de decizie pentru a putea să implementeze niște proiecte care să poată să fie însușite și să se transpună în viața de zi cu zi. Acel proces de la Torino numit transparență, tragerea la răspundere și obținerea de rezultate. Toate acestea în slujba cetățenilor. Poate oare aceste țări să facă sau poate oare agenția noastră ETF să facă asta singură. Nu, bugetul este ceea ce este. Însă mă simt onorată să vă spun că în acești ani ETF a reușit să direcționeze peste jumătate de uh, miliarde euro către aceste țări ca și asistență. Țările acestea pot să primească poate mai mulți bani de la UE, dar noi, odată cu acești bani, facem și niște sugestii pertinente să ajutăm aceste țări, așadar, să obțină rezultate. Pe lângă ceea ce v-am spus aici, în legătură cu principalele momente din 2016, în activitatea noastră, trebuie spus că activitatea noastră este legată în mod direct de muncă în jurul refugiaților, dar nu eh, refugiații în Europa. Colegii mei se ocupă de asta. Noi ne referim la refugiații din țări cum ar fi Turcia, Iordania și Liban. Lucrăm în parteneriat cu o serie de organizații internaționale. M-aș referi direct la BERD, împreună cu care realizăm niște profile și ne asigurăm că există intervenții în țările pe care le-am menționat, dar nu lucrăm numai cu uh, refugiații, ci ne asigurăm că există și o uh, corespondență cu acei refugiați uh, competenți, cu anumite deprinderi, dar, bineînțeles, avem un dialog cu autoritățile în, ce privește întoarcerea migranților care nu pot să rămână în Europa, ne uitând nicio clipă importanța recunoașterii competențelor acestor oameni. De asemenea, vrem să ne asigurăm că câștigurile în calificările acestor oameni sunt transparente, cuantificabile și pot să contribuie la prosperitatea țărilor lor. De pildă, Ucraina. Continuăm să ajutăm această țară să-și continue procesul de descentralizare, dar ce se întâmplă la nivel local, ne întrebăm, după ce descentralizarea s-a încheiat. Și la și în Tunisia există prioritate. Prioritatea mai ales pentru regiunea sudică. Foarte mulți bani uh, ajung în această țară, în aceste regiuni, dar nu este suficient să dai bani. De aceea ETF este deosebit de importantă pentru a ne asigura că există expertiză și capacitatea de a absorbi aceste fonduri pentru cetățeni. Nu dau alte exemple, vă stau la dispoziție pentru a da răspuns la întrebări, dar permiteți-mi la sfârșit să mulțumesc încă o dată comisiei dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră ați vizitat ETF-ul, doamna Tom și doamna Koslovska, ați venit la ETF anul trecut. Vă mulțumim pentru asta și sperăm că și noul director la ETE va primi același sprijin din partea dumneavoastră pentru ca aceste, aceste organizații să poată cu adevărat să dea rezultatele care se impun și să facă din Europa cel mai bun actor global posibil. Vă mulțumesc foarte mult și în caz că ați uh, uitat, directorul de la EU Oșa va veni la ședința de pe 26 februarie, tocmai. Nu avem decât trei directori de la cele agenții, patru agenții în total, conform listei. Am cerut, ați cerut șase dintre dumneavoastră să puneți întrebări. Iuta Steinrug, Jens Lovețca, Javi Lopez, Soidorova și Marian Harkin. E bine așa? Începem cu Iuta Steiner. Da, în primul rând, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru munca tuturor celor trei agenții prezente de noi, alături de noi astăzi. Noi, grupul nostru politic, folosim informațiile pe care ni le pregătiți. Sunt foarte importante pentru noi, indiferent de lobbyști, experți. Politica noastră trebuie să se bazeze pe astfel de fapte în Europa. Și pentru ce de fapt? Cred că șomajul în rândul tinerilor, ca până acum, trebuie să se afle într-un loc de frunte pe ordinea de zi. Și în această instituție tot spunem că nu există destul schimb de bune practici în interiorul Europei pe acest subiect. Piața de muncă digitală care să meargă în mână cu abilitățile de care e nevoie pentru ea și și învățământul pe parcursul întregii vieți. Pe de altă parte, bineînțeles, e important să fie promovat învățatul pe parcursul întregii vieți, e important pentru lucrători și pentru companii, însă trebuie să ne gândim pe termen lung cine finanțează toate acestea. Aici trebuie să se găsească noi căi. Eurofond ne dă întotdeauna date realiste în ceea ce privește munca pe care trebuie să o desfășurăm noi în comisie pentru munca noastră și le mulțumesc celor trei agenții. Da, e important pentru o muncă bună să există o finanțare bună și importantă și libertatea de manevră și independența politică astfel încât să se poată vorbi despre punctele principale și să fie cercetate. Și acest lucru e important în cadrul Eurofond. E nevoie de partenerii sociali care ne dau o perspectivă mai orientată spre practică, spre a ști ce se întâmplă la fața locului. Apoi, studiul, condițiile de lucru. În pilonul european pentru drepturile sociale am adoptat o directivă cadru pentru aceste condiții de muncă, pentru condiții de muncă bune. Și cred că e ceea ce ne spuneți și dumneavoastră, ceva, e ceva ce e foarte important. Doamnei de la ETF, mulțumesc, Madlen, pentru această colaborare foarte bună timp de mulți ani. ETF-ul e cumva ascuns pentru că se ocupă de state terțe, state în curs de aderare. Am o întrebare. Știu că vorbim de educație și intrarea pe piața muncii și cum intră aici acest subiect al competențelor digitale pe viitor, o piață de lucru digitală. Nu ne restrângem la Europa, e valabil pentru întreaga lume. Se este abordat deja acest fapt și încă o dată din partea mea vă mulțumesc tuturor. Mulțumim, Ansander. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei director și domnilor directori pentru că au venit să se întâlnească astăzi cu noi pentru a avea un schimb de păreri. Aș dori să mă adresez directorului CDFOP. Ținem cont de proiectele pe care le aveți pentru anii viitori, am l-am auzit astăzi, și e o idee foarte importantă și anume aceea de a revizui regulamentul de fondare, așa cum a fost prevăzut. Și fapt pentru care eu sunt raporta, raportoare. Trebuie să fie actualizat la noile activități. În ceea ce privește acțiunile dumneavoastră, într-adevăr, le-am urmărit încă de când există agenția adică din anii 75. Și în ceea ce privește programul dumneavoastră, baza de date, în ceea ce privește tendințele, în ceea ce privește cererea și oferta de competen competențe în Uniunea Europeană. Avem acea panoramă europeană a competențelor, o pagină pe internet care dă informații în ceea ce privește tendințele de pe piața muncii. Cred că această muncă de colectare de date e una fundamentală. Așa cum spunea și colega mea Iuta Steinruck, sunt date importante pentru noi astfel încât să ne adaptăm politicile și să le facem eficiente. Aș dori să vă pun niște întrebări. În cadrul avizelor în ceea ce privește economia colaborativă, unde eu sunt raportor din umbră, Împreună cu alți colegi am formulat o cerere importantă și anume să avem acces la date mai precise în ceea ce privește noile locuri de muncă legate de dezvoltarea platformelor. Așa că v-aș pune niște întrebări pe acest subiect. Ce de FOB a planificat să colecteze informații mai specifice în ceea ce privește aceste noi locuri de muncă și dacă da, cum. Ne-ați, ne spus foarte pe scurt câte ceva, dar oare ați putea să ne dați mai multe informații în acest sens? Și anume, cum să fie acompaniate dezvoltările acestor noi competențe. Și, doamna președinte, aș dori să mă scuz pentru că nu sunt sigură că aș că voi putea rămâne până la sfârșit, trebuie să prind un avion, dar în orice caz echipa mea aici, aici îmi va transmite răspunsurile. Vă mulțumim, doamna Iasloveca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Încep spunând că aș dori să accentuez cât de importantă e responsabilitatea pe care o au aceste agenții. Noi, în instituțiile europene, ne folosim de experiența pe care o au aceste agenții și Așa hotărâm cum va arăta legislația elaborată. Responsabilitatea agențiilor dumneavoastră e foarte mare, mai ales în ziua de astăzi, pentru că în Europa apar noi forme de locuri de muncă, și există și acest val de digitalizare. Am o serie de întrebări pentru domnul James Galea. Ne-ați spus că sunteți foarte pregătiți de digitalizare și noile locuri de muncă. Întrebarea mea e următoarea. Cum e pregătită Europa pentru toate aceste schimbări? Ați stabilit ce fel de locuri de muncă, ce fel de activități ce fel de activități urmează să dispară. Oamenii care efectuează acum aceste activități, sunt ei pregătiți să învețe ceva nou, să facă față noilor condiții și să facă parte din această revoluție digitală. Ce putem să facem noi, astfel încât să avem de câștigat de pe urma digitalizării, astfel încât Europa să continue să poată să facă față concurenței. Am o întrebare și către domnul Juan Mendez Valdes. Ne spuneați că agenția dumneavoastră are multe de-a face cu convergența în, ultim, în următorii ani. Vorbim mult despre convergența aici și anume ce trebuie să se facă în acest sens în statele membre pentru că astfel Europa ar fi consolidată, Europa ar fi un mai bun partener pe scena internațională. Însă când vorbim despre convergență, vorbim și despre noi drepturi sau legislație nouă. E suficientă modificarea legislației astfel încât să se ajungă la convergență? Oare nu am mobilitate nu e ceva natural, ceva ce în mod natural înlesnește convergența? Și o altă întrebare. Partenerii sociali, vor fi aceștia implicați în munca organizației dumneavoastră? Ați analizat noile forme de muncă și partenerii sociali voi, vor fi și ei uh, implicați în proces? Știți cu ce fel de modificări vom avea de-a face în Europa, astfel încât să ne putem pregăti. Ați amintit și faptul că 20% dintre angajați consideră că calitatea muncilor e judecată ca fiind foarte scăzută. Aceste 20% de acești 20% de, dintre oameni sunt pregătiți de digitalizare. Eu cunosc mii de angajați care sunt deja în vârstă, au 60 de ani și peste, iar aceștia nu au nicio problemă cu digitalizarea, își doresc să învețe ceva nou. Agenția dumneavoastră își dorește și o îmbunătățire a condițiilor de muncă. Ați discutat despre programul 500 Plus. E un nou program existent în Polonia. Dacă nu cunoașteți acest program, vă pot spune câte ceva despre el mai târziu. Cum evaluați dumneavoastră șansele acestui program pe termen scurt și pe termen lung? Și o ultimă întrebare pentru doamna Madlen Serban. Sunt de acord cu dumneavoastră și anume că trebuie să ne pregătim de pe acum pentru viitorul copiilor și nepoților noștri. Aș dori să spun că noi aici încercăm doar să îndepărtăm greșelile, însă nu uh, construim niciun fel de evoluții pentru viitor. Ne-ați vorbit despre percepție, despre conștientizare. E un lucru foarte important. Semnalele trimise și receptarea acestora sunt foarte importante pentru că vor influența viitorul și cum va fi asumată realitatea. Avem o nouă agendă pentru noile calificări. Ce părere aveți despre aceasta? Ce ar trebui să fie important pentru noi în acest program și ce ar trebui să evităm? Cum ar trebui să fie utilizat acest program într-un mod eficient, nu doar în statele terțe? Vă specializați pe statele terțe, însă ar trebui să Uh, cunoaștem foarte bine și piața europeană de muncă ca imigranții să poată să beneficieze în urma ei. Mulțumim, spune doamna președinte, vă rog să încercați să răspundeți la întrebări și apoi vom vedea cât timp ne mai rămâne la dispoziție. Doamnă Șerban, vă rog să începeți. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebările importante care mi-au fost adresate. Vă reamintesc faptul că țările cu care lucrăm noi sunt membre ale G20, sunt membre ale OCDE sunt eh, și țări cu venituri scăzute. Așa că avem o diversitate întreagă, ca în statele membre ale UE. Ne bucură foarte mult faptul că putem să uh, recunoaștem ceea ce spune instituția europeană. Nu trebuie să învățăm reciproc și aici stă frumusețea muncii pe care o facem, să putem gestiona diversitatea și să ne asigurăm că putem să învățăm. Care e agenda digitală pentru aceste state? În multe dintre statele cu care colaborăm, acestea sunt mult mai avansate față de ceea ce se întâmplă în unele state membre. Așa că eu cred că există uh, posibilitatea unui schimb de informații și ne dorim să se ia o decizie formală. să luat o decizie formală la nivel de comisie și cu guvernele statelor respective. Mă refer la cooperarea cu Israelul. Israelul e deja într-o situație în care face schimb de experiență cu o parte din statele membre. M-aș folosi de acest exemplu, nu e un exemplu unic, dar e cel pe care l-am menționat aici, pentru că ce am învățat eu, cu ce plec din acești ani, petrecuți în acest post și cred că e ceva ce ne poate inspira în toată munca pe care o facem cu țările cu care colaborăm și anume să renunțăm la aceste abordări fragmentate pe care le avem pentru politicile publice. Ne orientăm prea mult pe sector pe sectoare, facem politici sociale fără să discutăm de inovare și competitivitate, fără să implicăm capitalul uman în agenda pentru Uh, dezvoltarea socială și economică a țărilor. De aceea, noi insistăm pe acest punct, indiferent dacă există o strategie pentru energie, pentru transport, pentru conectivitate, trebuie să ne asigurăm că cetățenii țării sunt cei care au cunoștințele necesare, astfel încât să răspundă la nevoile care există pe piața de muncă. Acesta e faptul cel mai important. Apoi, inclusivitatea e foarte importantă. Nu trebuie ca politicile publice să fie făcute doar de guverne și partenerii sociali trebuie să fie implicați și acest lucru nu trebuie să fie luat de gata în multe, cu multe din uh, țările, țările partenere. Apoi, trebuie să fie crescută rezistența, să nu ne imaginăm că astăzi putem să predăm abilități pentru ziua de mâine. Nu, lucrurile nu stau așa. Noi, la ETF, cu munca noastră, cu țările, avem o abordare timp pachet. Ne gândim să avem o viziune pe termen lung asupra polit politicilor, cu o previziune cu privire la sectoare, apoi cu cunoștințe la nivel subsectorielor. O țară nu e doar o piață a muncii. Trebuie să ne asigurăm că există această abordare sectorială și că sunt implicați și partenerii sociali. Mulțumim, domnul Valde, să are cuvântul. Vă mulțumesc în primul rând pentru tot feedback-ul pozitiv și pentru observațiile pe care le-ați făcut. Voi răspunde la o serie dintre întrebările care mi-au fost adresate. Doamnă Steinruck, făceați trimitere la independență. Da, într-adevăr, independența, autonomia sunt foarte importante și e importantă pentru credibilitatea pe care o avem. E o valoare pe care ar trebui să o menținem și pe viitor. O parte din întrebări aveau de-a face cu noile forme de muncă de pe partea abilităților. Ne-am ocupat de acest subiect, am planificat să facem ceva și în continuare. Am publicat acum uh, și ceva legat de muncitorii care muncesc pe platformele online, avem rapoarte în ceea ce privește noile forme de ocupare și vom uh, reuși să avem și niște stadii, studii de caz mai târziu cu informații cantitative. Pe moment, cifrele pe care le avem nu sunt foarte mari. Majoritatea oamenilor folosesc o astfel de muncă ca muncă suplimentară, nu ca un um, loc de muncă cu normă de plină. Oricum, e o nouă realitate care acum apare și trebuie să fim pregătiți dar um, e greu de urmărit pentru că nu urmărește modelul tradițional a ceea ce numim un loc de muncă. Convergența, întrebările legate de convergență. Da, ar trebui să fie un proces natural sau e nevoie de un regulament. E o chestiune politică pentru Comisie, pentru dumneavoastră, pentru Consiliu. Noi ne dorim să oferim cifrele, cifrele și faptele, unde se întâmplă, unde există convergența socială, unde nu are loc și de ce nu are loc, dacă e posibil. În mod istoric, Uniunea Europeană a avut un succes deosebit pentru Irlanda, de exemplu, unde avem sediul, agenția noastră, și pe timpul crizei să ne gândim la exemplul Poloniei, Procesul de redresare a continuat și pe parcursul crizei. În anumite zone, în anumite țări, s-a tras semnalul de alarmă. Și acolo trebuie să fim foarte atenți și să vedem care sunt măsurile politice care pot fi luate astfel încât să ne asigurăm că există convergență socială. Misiunea noastră, rolul nostru va fi să, oferi, să furnizăm cifre să identificăm poveștile de succes și cele care au eșuat în domeniu. Politicile macroeconomice trebuie legate de alte politici sociale, însă aceasta rămâne până la urmă la latitudinea dumneavoastră. Apoi, calitatea locurilor de muncă e un punct central pentru toată munca noastră. Acești 20% nu ei au spus uh, acest fapt. Noi am calificat, avem mai mulți indicatori pentru a măsura condițiile de muncă, 20% pe toate dimensiunile spun că sunt nemulțumiți. Nu se află în condiții de muncă foarte bune. Întotdeauna se face o comparație, în comparație cu altceva. Mulți dintre ei nici nu încearcă să-și găsească un loc de muncă, pentru că multe locuri de muncă dispar. Și nu vorbim neapărat despre cele de la capătul listei, vorbim de cele medii, din industrie, uh, funcționari și tot felul de astfel de locuri de muncă care se modifică foarte mult. Deci nu doar cei puțin pregătiți au de, au de suferit de pe urma schimbărilor realității. E o provocare foarte mare pentru cei cu califica, calificări medii. Am uitat să spun că avem un proiect pilot care ne-a fost cerut de Parlament cu privire la viitorul uh, industriei de producție și ce se întâmplă acolo. Bine, atunci domnul ne va răspunde și nu cred că vom putea să mai acceptăm și alte întrebări, însă aveți cuvântul. Bine, foarte pe scurt, Cred că întrebarea principală pe care mi-ați adresat-o și pe care ne-o adresăm chiar noi e dacă reușim să pregătim forța de muncă pentru viitor, forța de muncă potrivită. Asta am înțeles eu din, întreb- din întrebările dumneavoastră. Din nou vă mulțumesc pentru feedback-ul pozitiv cu privire la munca pe care o facem. Și asta mulțumită forței de muncă din Tesaloniki, de la directorul adjunct până la tot personalul și experții noștri. Obiectivul nostru principal, ca agenție nouă, este să analizăm lumea muncii și lumea educației și să vedem cât de mult le putem apropia una de cealaltă. Au existat bariere timp de mulți ani între cele două sectoare și aici ajungem noi cu cercetarea noastră. Aici platformele noastre lucrează în așa fel încât dacă vorbim de Skills Panorama, o platformă cu informații pentru profesori și elevi, încercăm să îi informăm mai bine pe cei aflați în sistemul de educație, unde sunt locuri de muncă, de ce capacități este nevoie. Știm că două treimi din școlarii de astăzi sunt pregătiți pentru niște locuri de muncă care nu există astăzi. De aceea foarte importante sunt competențele cheie de care au nevoie tinerii pentru a face față unei pieți a muncii care se schimbă atât de repede. E caracter, caracterizată de viteză. Oricât am face cercetare astăzi, nu putem să prevedem care vor fi aptitudinile care va fi nevoie pe viitor. Dar e exact ceea ce încercăm să facem la CDFOP loc și de aceea ne bazăm pe platforme care să ajungă la cât mai mulți cetățeni. Sper că am reușit să clarific aceste fapte în prezentarea mea grăbită de dinainte. Medi- uh, mediul social este cel care va juca un rol și joacă un rol special în lumea noastră de astăzi. Când vorbim de cei care au decizii politice, trebuie să alături de ei să implicăm și pe angajatori, pe tineri, avem nevoie de mai multe resurse, avem nevoie să transmitem mai multe mesaje de schimbare, schimbare între relația între muncă și educație. Și apoi ca și concluzie, pentru că doamna președinte mă atenționează, nu ne putem accepta să se, să aștepta să se schimbe ceva dacă facem același lucru din nou și din nou. Fără să schimbăm ceea ce facem, nu cred că vom ajunge la ceea ce e nevoie pentru generația viitoare și pentru forța de muncă pe care o avem astăzi, cu schimbările care au loc pe piața muncii. Mulțumim! 30 de secunde pentru doamna Șoidorova și apoi pentru doamna Harkin și câte 30 de secunde pentru dumneavoastră să răspund răspundeți. Mulțumesc! Am dorit să iau cuvântul pentru că țineam să le mulțumesc tuturor celor trei agenții. Am și întrebări concrete și o cerință. Faceți o muncă foarte bună și apelăm la munca făcută de dumneavoastră. Avem nevoie de informațiile dumneavoastră astfel încât să putem să lucrăm bine. Și e foarte important că munca dumneavoastră e eficientă. Ați putea să ne Probabil să aveți altfel de priorități, de exemplu să publicați mai puțin, să există colaborare mai multă. Am o întrebare pentru doamna din partea ETF. Există un proiect cu Turcia și ce se întâmplă? În ce stadiu acest proiect? Cum va fi continuat? Mulțumesc! Bine, și acum are cuvântul doamna Harkin, 30 de secunde. Mulțumesc! În primul rând, vreau doar să salut munca bună făcută de agenții. În fiecare an avem rapoarte din partea Curții de Conturi și mie mi se pare că se fac eforturi constante astfel încât să rămâneți niște agenții relevante cu o calitate crescută. Și eu văd în mod personal aceste îmbunătățiri, vă mulțumesc foarte mult. Apoi pentru doamna Serban, pentru că e ultima oară alături de noi, vreau să vă mulțumesc personal pentru cuvintele foarte frumoase de astăzi de aici. Vorbeați de prosperitate, securitate, stabilitate. Trebuie să auzim menționat și și acești termeni. Și un ultim comentariu, o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. După opinia mea, schimbările care au loc pe piața muncii duc la schimbări politice, la un pas pe care nu ni l-am fi putut fi închipui. Așa că eu vă întreb, cum putem să facem față acestor schimbări? Prin cooperarea rețelelor care există. Mulțumesc! Bun, începem cu doamna Serban și foarte pe scurt vă rog pentru că vrem să mai avem și interpretare. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase adresate agenției. Ne încurajează foarte mult și voi transmite mulțumirile colegilor mei. Pentru că dacă e nevoie de acest ETS care are ETF, care are un um, buget atât de mic, ei bine, e noi avem o expertiză mare la Torino. Da, Turcia. Colaborăm cu Turcia și trebuie să vă spun că există diferite cuvinte. Cuvintele politice, cuvintele tehnice foarte diferite între ele. Cooperăm foarte mult cu Turcia pe dezvoltările tehnice, ceea ce înseamnă agenda europeană face parte din uh, activitățile de dezvoltare și formare în Turcia. Muncesc asupra celor uh, cinci obiective pe termen scurt din concluziile de la Riga. Trebuie să recunosc și cât de important e progresul pe care l-a făcut Turcia în comparație cu multe alte țări partenere. Există un mediu excepțional în ceea ce privește guvernanța educației vocaționale, în uh, implicarea partenerilor sociali. Turcia a creat ucenicia în secolul XII și încă sunt foarte buni și mândri de acest domeniu. Colaborăm foarte bine cu ei și pe alte subiecte pe care nu le voi menționa aici. Săptămâna viitoare, la 1 și 2 februarie, ne vom întâlni cu toate țările și cu Turcia și vom continua lupta cu ele. Sperăm că vom putea continua să muncim și la nivel local, astfel încât să ne asigurăm că există poliții transpa- politici transparente și inclusive în toate statele. Și un ultim punct, are de-a face cu a învăța unii de la ceilalți și cooperarea. Toate acestea pot fi văzute în tot ceea ce facem. Calificare. Facem totul mână în mână cu CDFOB. Riga. Facem totul împreună cu CDFOB. Condițiile de muncă. Colaborăm cu companiile cu sondajele care ne sunt la dispoziție. Mă voi opri aici. Domnule Valdez, aveți cuvântul. Da, sunt de acord, avem mult prea multe priorități. Turcia. Avem uh, sondaje și în Turcia prin uh, mandatul de preaderare. În ceea ce privește coordonarea cu agențiile, noi uh, facem un schimb de informații cu privire la programul de lucru, avem planuri de acțiune în fiecare an și acestea sunt niște exemple foarte bune de cooperare cu companiile europene și planificăm să continuăm toată această, plănuim să continuăm munca și în 2018. Domnul Caleha, nu voi repeta ce au spus colegii mei despre cooperare, voi spune pur și simplu că prioritatea noastră pentru acest an, pentru anul viitor și probabil chiar chiar și pentru viitorul an, e noua agenda competențelor pentru Europa. Să vedem cum este pusă în aplicare în statele membre, să vedem cum ne putem aduce aportul la această implementare. Adulții cu competențe scăzute sunt preocuparea noastră, o problemă foarte mare, 70 de milioane în Europa, 70 de milioane de oameni care nu au abilitățile de care au nevoie acum pentru piața muncii. Închipuiți-vă ce se va întâmpla pe viitor. Aceasta este priori, prioritatea noastră, formarea de competențe și statele membre trebuie să construiască capacitățile de care nevoie, astfel încât să înțeleagă încotro se îndreaptă economia, de ce abilități e nevoie și cum să se reflecte acestea în sistemul educațional și vocațional. Mulțumim foarte mult și îmi pare rău, însă trebuie să încheiem discuția și mulțumim foarte mult și doamnei Serban. Cred că este foarte clar că de fiecare dată când ne-ați vizitat, chiar dacă mai există puțini membri aici, că sunteți foarte importanți pentru această comisie. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență.